prima ocazie în care se adresează Parlamentului. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru că sunteți aici la reuniunea plenară a Parlamentului. Uh, suntem de acord că aveți nevoie de puțin mai mult timp pentru că doriți, uh, domnul președinte al Consiliului vrea să vă prezinte punctele sale de vedere și asupra unor altor chestiuni, inclusiv chestiuni instituționale, la începutul mandatului său. Așadar, va avea nevoie de uh, 15-20 de minute, domnule președinte? Da. Bine, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Președinte, dragi colegi, mă bucur să am ocazia de a lua parte la această dezbatere cu dumneavoastră, numai, nu numai pentru a vă informa în legătură cu rezultatele întâlnirii informale a șefilor de stat și de guvern acum uh, două săptămâni, pentru că a fost totuși o întâlnire informală, fără concluzii oficiale, dar vreau să folosesc această ocazie pentru a mă întâlni cu dumneavoastră la începutul mandatului meu. Dacă ar fi fost să aștept până la prima ocazie oficială pentru a vă face un raport în legătură cu Consiliul European, cel de la sfârșitul uh, lunii martie, aș fi ajuns în fața Parlamentului abia la sfârșitul uh, lunii aprilie, adică la cinci luni de la desemnarea mea în fruntea Consiliului European. Dați-mi voi așadar să folosesc această ocazie pentru a vă explica cum îmi înțeleg eu rolul și funcția. Voi uh, vorbi câteva minute despre asta ca să nu mai trebuiască să mă întorc la acest subiect uh, în viitor. Evident, întotdeauna a existat o președinție a Consiliului European. Nu e același lucru cu uh, instituția de președinte al Europei, cum uh, a botezat Thomas Media. Ce s-a schimbat totuși? Trei lucruri mici, dar care, împreună, de-a lungul timpului, au potențialul de a determina o diferență semnificativă. În primul rând, elementul de continuitate. În trecut, președinții se schimbau la șase luni, adică după fiecare a doua sau a treia întâlnire. Nu prea existau ocazii de a dezvolta strategii pe termen lung. Partenerii noștri din țări terțe se obișnuiseră cu ideea de a se întâlni cu un șef diferit de guvern de fiecare dată când aveau un summit al Uniunii Europene. O mai bună continuitate este fundamentală în clădirea unor relații și în îndeplinirea unor sarcini serioase. În al doilea rând, dat fiind că este o slujbă full-time, foștii președinți trebuiau să-și conducă propriile guverne naționale în același timp și uh, acest uh, mandat le permitea cel mult să se ocupe jumătate din timp cu chestiunile europene prin crearea unui post uh, cu normă întreagă dedicat conducerii uh, Consiliului și reprezentării externe, Consiliul European are acum o șansă mai bună de a-și juca rolul în sistemul instituțional european. În al treilea rând, șefii de stat și de guvern acum aleg persoana pe care o doresc să dețină această poziție și lucrurile nu se mai întâmplă în mod uh, arbitrar prin sistemul uh, rotației. Și vreau să mulțumesc uh, tuturor pentru susținerea pe care pot conta. Toate aceste trei schimbări sunt îmbunătățiri importante ale arhitecturii instituționale. Însă, dat fiind că Consiliul European devine acum o instituție propriu-zisă, ea are o, o șansă mai bună de a-și îndeplini sarcinile conform tratatului și anume de a defini politicile și direcțiile generale de politică ale Uniunii. Unii comentatori au văzut mai mult, mult mai mult în acest uh, rol, alții mai puțin. Pe de o parte, unii consideră președinția Consiliului uh, Uniunii Europene uh, să fie un fel de funcție de președinte, un fel de șef executiv al statului, așa cum este în Franța. Alții, pe de altă parte, o văd doar ca pe poziția de uh, președinte al Consiliului Șefilor de Guvern. În realitate nu e nici una, nici alta. Nu e nici uh, o poziție de președinte executiv cu putere executive, uh, pentru că cel care deține această poziție trebuie să exprime uh, opiniile tuturor șefilor de stat și de guvern. Pe de altă parte, uh, nu este niciun rol de moderator, de președinte moderator, care uh, dă cuvântul fiecărui șef de stat și de guvern uh, la întâlniri. Sarcina de a pregăti și de a face follow-up-ul întâlnirilor și de a reprezenta Uniunea la nivel extern, de exemplu împreună cu președintele Comisiei la summitul G20, și rolul său de punte între cap capitalele naționale și instituții, toate aceste lucruri trec în mod clar dincolo de sarcina de a modera întâlniri. Rolul președintelui este să crească uh, sentimentul unei direcții asumate, nimic mai mult și nimic mai puțin. Încotro ne îndreptăm cum uh, să tratăm cu vecinii noștri, care sunt principalii noștri parteneri strategici în lume, unde vrem să ajungem în 10 sau în 20 de ani. Toate aceste chestiuni sunt vitale. În ce privește relația mea cu Parlamentul European, tratatul este destul de succint. Îmi cere doar să vă fac rapoarte după întâlnirea ale Consiliului European. Asta înseamnă un minim de patru rapoarte pe an, sau poate chiar 5, 6 uh, întâlniri și în viitor se poate ajunge chiar la 10. Și uh, foarte curând mulți dintre noastre o să vă săturați să mă tot vedeți atât de des. Voi continua să îmi înmulțesc contactele obișnuite cu membrii Parlamentului European, întâlnirile cu liderii de grup și uh, întâlnirea lunară pe care o am cu președintele Parlamentului. Rolul meu n-ar trebui să fie confundat cu cel al președintelui Comisiei. Domnul Barroso este președintele unui executiv care este ales și răspunde în fața Parlamentului European. El face propuneri legislative și bugetare către Parlament, eu nu. Președintele Comisiei are un contact strâns zilnic cu Parlamentul European cel puțin pentru a lucra asupra celor propuneri legislative și bugetare. Sarcina mea este să mă asigur că șefii de stat și de guvern pot cădea de acord asupra strategiei generale pentru Uniunea Europeană în ce privește dezvoltarea ei internă, dar și relațiile sale externe. Am o întâlnire săptămânală cu președintele Barroso, amândoi înțelegem foarte bine nevoia de a evita orice conflict de competențe sau orice neînțelegere în legătură cu cine e responsabil cu ce. Opinia publică din terțe țări poate uh, avea dificultăți în a înțelege diferența între președintele Comisiei și președintele Consiliului European, însă eu am încredere că ne aflăm pe drumul cel bun. În acest context este de asemenea important să nu uităm că eu sunt președinte al Consiliului European și nu al Consiliului de Ministri aceste instituții sunt acum uh, separate. Consiliul ordinar, care este cealaltă uh, parte a legislativului, va fi uh, prezidat în continuare de președinția rotativă a statelor membre, care se va schimba în continuare la câte șase luni. Numai în ce configurarea afacerilor externe, președintele este unul permanent uh, în persoana doamnei Catherine Ashton, înalt reprezentant pentru politica externă. Mă opresc în acest moment pentru a omagia activitatea doamnei Catherine Ashton făcând față unor uh, provocări multiple în domeniul afacerilor externe și securității și în pregătirea Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii. Pentru toate acestea, ea merită susținerea noastră. Va fi privilegiul meu să colaborez strâns cu ea în reprezentarea externă a Uniunii. Dați-mi voie doar să spun câteva cuvinte în legătură cu Consiliul European însuși. Prima întâlnire formală sub președinția mea va avea loc la sfârșitul lunii viitoare, Însă am avut uh, o întâlnire foarte utilă, informală, la începutul acestei luni, la Bibliotec Solvay, la doar câteva sute de metri de această clădire, fie din cauza, datorită uh, aerului mai intim al bibliotecii sau poate pentru că am fost atât de aproape de Parlament, discuțiile au fost foarte fructuoase. Cum spuneam, nu avem concluzii oficiale, formale de la această întâlnire informală. Uh, cel mult pot să vă împărtășesc propriile mele concluzii în legătură cu aceste discuții, pe care le-am exprimat într-o scrisoare către membrii Consiliului European, care știu că a fost uh, transmisă și în Parlament. Scopul meu uh, cu acest Consiliu Informal a fost, în principal, să pregătesc viitoarele noastre deliberări asupra nevoii de a îmbunătăți performanța economică a Uniunii Europene în ieșirea din criza economică. Asta înseamnă să examinăm uh, țintele și ambițiile noastre și am avut un document foarte util de la președintele Comisiei Barroso pe acest subiect, dar de asemenea și cum să îmbunătățim guvernanța acestor probleme, cum să gestionăm uh, economia noastră europeană integrată, cea mai mare piață a lumii, pentru a ne îmbunătăți performanța economică. Aceasta este una dintre principalele probleme cu care se confruntă Uniunea. Uh, schimbul nostru inițial de idei uh, s-a referit la cum stabilim țintele, cum le urmărim și cum evaluăm rezultatele. Și în mare parte uh, e vorba de coordonarea exercitării competențelor naționale și în același timp de utilizarea la maxim a instrumentelor și competențelor Uniunii Europene. Este așadar o sarcină care se potrivește perfect Consiliului European. La întâlnirea informală din Biblioteca Solvay, toți membrii Consiliului au fost de acord că avem nevoie de o coordonare mai bună și mai concentrată în Uniune, atât pentru uh, politicile economice, macroeconomice, cât și microeconomice. Și multe dintre aceste chestiuni sunt foarte tehnice, dar haideți doar să discutăm ideea uh, concentrării asupra a doar patru sau cinci obiective economice comune. Aceste obiective ar trebui să fie cuantificabile și divizibile în subobiective naționale. N-are niciun sens să avem tabele de scor uh, cu privire la 65 de obiective. Mai mult, toți membrii Consiliului sunt dornici de a-și lua și mai multe responsabilități în cadrul unei strategii comune europene pentru creștere economică și creare de locuri de muncă. Un astfel, uh, o astfel de implicare personală este indispensabilă pentru că trebuie să trecem de la recomandări pe hârtie la angajamente reale. Și m-am bucurat foarte mult să descoper o astfel de ambiție la toți membrii. Fie că doriți să-i spuneți o coordonare mai bună, o mai bună guvernanță sau chiar guvernanță economică Cheia este angajamentul comun față de ideea de a avea succes. Am avut de asemenea o discuție excelentă despre cum să implementăm mai bine acțiunile europene în reconstrucția Republicii Haiti. Vrem să discutăm mai mult această chestiune pentru a implementa mai bine articolul 14 din tratat privind coordonarea ajutorului umanitar. O discuție în legătură cu modul în care Europa ar trebui să răspundă strategic Uh, față de conferința de la Copenhaga va fi discutată la următorul Consiliu European. Pe neașteptate, sigur, a existat o discuție privind uh, situația din Grecia și mi-am uh, asumat uh, responsabilitatea de a mă asigura că acest această discuție a fost uh, gestionată în cadrul instituțional european și nu în afara acesteia și că acordul uh, la care s-a ajuns să fie aprobat de toți cei 27 de șefi de stat și de guvern, ca și de președinții Comisiei și de președintele Băncii Centrale Europene. Acest uh, grad de consens a reprezentat un mesaj în legătură cu acceptul uh, din partea Greciei privind responsabilitatea sa de a-și reduce bugetul într-un mod sustenabil și față de uh, solidaritatea noastră dacă ea va avea nevoie de aceasta. Sunt nerăbdător să ascult părerile noastre pe toate aceste chestiuni și mai ales cum putem să facem față provocărilor care ne stau înainte ca Uniunea Europeană. Domnule președinte, dragi colegi, vă pot asigura că am un scop uh, principal pentru anii următori. Să mă asigur că Uniunea noastră uh, este pe cale să devină suficient de puternică intern pentru a-și menține modelul social și extern pentru a apăra interesele noastre și a proiecta valorile noastre. Cred că toate instituțiile europene pot și trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea acestor scopuri. Vă mulțumesc! Dziękuję, panie przewodniczący Rady Europejskiej. domnule, președinte al Consiliului European, pentru cuvântarea dumneavoastră și acum dau cuvântul domnului președinte al Comisiei Europene. Mr. President, Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, dați-mi voie în primul rând să salut uh, pe domnul președinte Van Rompuy și să uh, uh, felicit pentru organizarea acestui Consiliu Informal European, primată sub președinția domniei sale. Am ajuns la un acord asupra unei declarații importante asupra Greciei și apoi am discutat strategia Europa 2020 pentru o creștere și creare de locuri de muncă durabilă. Am avut ocazia să mă ocup asupra uh, principalelor puncte de politică și provocărilor care ne, ne stau în față și uh, asupra propunerilor formale pe care le va face Comisia uh, miercurea viitoare. Înaintea crizei, Comisia Europeană făcea progre- uh, economia europeană făcea progre- progrese, s-au creat uh, multe lucruri de muncă și s-a dinamizat uh, mediul economic, însă aceste câștiguri au fost pur și simplu uh, șterse date deoparte de criza financiară și impactul său asupra multor domenii din activitatea noastră. O scădere de 4% din PIB într-un singur an, uh, creșterea șomajului până la 10%, Uh, o, prosperitatea noastră a fost afectată și întreaga noastră societate a fost pusă sub amenințare. Uh, și uh, avem o populație care îmbătrânește, un decalaj de productivitate cresc din ce în ce mai mare cu competitorii noștri, avem probleme cu cercetarea, dar avem și multe puncte forte. Avem cea mai mare economie de piață din lume, avem piața unică, avem zona euro, toate acestea au fost niște active importante pentru noi în, pe timpul crizei. Dar astăzi Europa se confruntă uh, cu o alegere foarte importantă. a spune o alegere care, ne va, devi, care va defini viitorul uh, urmașilor noștri. Uh, așteptând, doar să așteptăm să se întoarcă uh, zilele bune, uh, nu este o alegere bună. Uh, o alegere ar, ar fi să alegem cel mai mic num, numitor comun. Uh, însă fără să reușim să recâștigăm ce am pierdut în criză. Uh, și asta, această alegere ne-ar pune într-o clasă a doua de cetățeni ai noi, ai noi ordini mondiale. Eu unul consider că putem și trebuie să dăm dovadă de mai multă ambiție. Putem să aspirăm la o strategie economică care să pună uh, Europa pe drumul spre competitivitate, creând milioane de noi locuri de muncă. Însă acest lucru nu poate fi făcut prin uh, jumătăți de măsură uh, Uh, trebuie să um, insuflăm un sentiment de urgență și faptul că trebuie să luăm măsuri neobișnuite, pentru că altfel nu ne vom putea proteja modul de viață european și model, modelele noastre de dezvoltare și sociale. Din contră, modelul social uh, va fi periclitat dacă noi nu ne adaptăm uh, noilor provocări globale. Dar pentru asta e nevoie de un efort comun avem nevoie ca statele membre să participe, ca instituțiile europene să participe, ca toți actorii interesați și societatea în general și mai ales avem nevoie de susținerea Parlamentului European pentru a uh, clădi această strategie și pentru a o comunica cetățenilor noștri. Săptămâna viitoare, Comisia va prezenta elementele cheie ale acestei strategii pe care o va propune în mod formal instituțiilor europene se va centra pe trei priorități. O creștere inteligentă, o creștere durabilă, o creștere uh, uh, exhaustivă. Bine, bazându-ne pe cunoștințe și cercetare care produc uh, ideile și tehnologiile și cunoștințele lumii de mâine. Apoi, pentru a ne păstra societatea europeană care este un model, trebuie să creăm mai multe locuri de muncă, trebuie să uh, creăm o societate prosperă, sănătoasă, în care fiecare să-și poată juca rolul. Asta înseamnă că uh, cetățenii să aibă cunoștințele pentru a putea ocupa locuri de muncă și trebuie să schimbăm, să scăpăm de problema sărăciei, care nu este o uh, problemă doar la nivel național, ci este o problemă care trebuie să primească o soluție comună europeană. Iar apoi, economia noastră socială de piață trebuie să profite de uh, uh, oportunitățile viitorului. Vorbesc despre o creștere durabilă, care să recunoască imperativul de a combate schimbările climatice, uh, să recunoască nevoia de a folosi resursele regenerabile Uh, trebuie să creăm mai bune uh, condiții în piața internă pentru investiții, mai ales pentru participarea IMM-urilor și uh, economia europeană trebuie să-și păstreze creșterea într-o uh, piață globalizată. Suntem familiarizați cu aceste priorități, însă încă nu am reușit să realizăm că aceste scopuri sunt cu atât mai importante. Uh, trebuie să facem o schimbare reală și asta nu doar uh, spunând ce, de ce are nevoie economia europeană, ci uh, în a concretiza uh, această rețetă. Și de ce avem noi nevoie pentru a avea succes? În primul rând, trebuie să avem o strategie exhaustivă. Nu putem ca fiecare să își asume doar sarcinile cele mai ușoare și ce e greu să lăsăm pe umerii celorlalți când mă gândesc la piața unică, ă, la ă, completarea ă, pieții, pieței unice, la sistemele de impozitare, la modul în care cheltuim banii într-o, într-o perioadă de presiuni financiare intense, iată, aici sunt zone unde putem acționa. Apoi, strategia noastră trebuie să implice toate părțile societății, societății noastre. Nu vom putea să avem succes pe viitor dacă vom acționa cu, uh, cu costul unor conflicte sociale. Deci trebuie să creăm locuri de muncă, trebuie să eliminăm sărăcia. Toate acestea sunt lucruri esențiale. De aceea E bine că am reformat uh, piețele financiare, dorim un uh, sector financiar puternic care să ajute întreprinderile să crească uh, și sigur că trebuie să lărgim responsabilitatea la întreaga societate pentru că vedem că doar cu, uh, prin solidaritate putem ieși din uh, timpurile grele și, că, uh, și vedem că astăzi se acceptă că sunt necesare măsuri la nivel european. Apoi, în al treilea rând, nu trebuie ca o viziune globală asupra economiei uh, europene uh, să să, să nască o dezbatere asupra competențelor. Noi trebuie să vedem valoarea adăugată a unei abordări europene. Acesta este un lucru evident în uh, această perioadă a globalizării, când trebuie să discutăm cu partenerii noștri americani, cu China, cu Rusia și cu alții, că valoarea adăugată a unei abordări comune, de exemplu la G20, o inițiativă lansată de Uniunea Europeană, de fapt, uh, pe durata președinției franceze, de președintele francez și de mine însumi, când am propus uh, președintului american să accepte aceste summituri. Într-adevăr, e necesar să recunoaștem că putem uh, conta mult mai mult pe scena mondială dacă acționăm împreună. Nu are sens să recunoaștem interdependența globală și să uh, încurajăm interdependența europeană. Trebuie să acționăm împreună. Sigur, trebuie să implicăm și nivelul național. Sigur, există responsabilitatea la nivel național și, uh, și guvernele și-au rolul de jucat, dar de asemenea, uh, guvernele trebuie să-și asume angajamente sincere înspre o abordare europeană. O abordare europeană este necesară. Nu pentru a ne întoarce la vechea marotă cu puterea Bruselului, ci tocmai pentru a ajuta să se îndeplinească reformele indispensabile pentru societățile noastre, ca acestea să devină mai prospere și mai de folos cetățenilor noștri. Vom uh, avea succes doar dacă sunteți gata să conlucrăm și nu să ne luptăm între noi. De aceea avem nevoie de o guvernare credibilă la toate nivelurile, avem nevoie de o reală coordonare la nivel economic. Tratatul de la Lisabona ne conferă instrumentele de care avem nevoie și le vom utiliza și la Consiliul European eu am văzut că lumea este conștientă de aceste probleme și pot compara discuțiile de acum cu discuțiile de acum 5 ani când uh, se discuta strategia de la Lisabona. Și dați-mi voie să vă spun uh, cinstit și deschis că am văzut uh, la toate nivelurile o mult mai mare conștientizare a nevoii de a acționa împreună având în vedere constrângerile externe asupra economiei uh, europene și sper sincer că acum uh, interesele înguste, mărunte, de nivel național, nu se vor pune în calea nevoii de a avea o mai bună coordonare și a, uh, a, o guvernare europeană mai bună. De asemenea, avem nevoie de a, măsuri corespunzătoare, de planuri concrete pe care, din care vom prezenta proiecte cum ar fi uh, un plan pentru inovare, un nou program, uh, o nouă politică industrială de acest nume, o uh, agendă digitală, tehnologii ecologice și un plan de acțiune împotriva sărăciei. Sigur, toate acestea au un impact în sine și ne arată de ce Europa e parte a soluției și că Uniunea Europeană nu doar uh, vorbește, ci și trece la fapte. Și în încheiere uh, solicit Parlamentului European să-și arate sprijinul față de aceste uh, proiecte ca uh, legiuitor, ca autoritate bugetară și uh, ca lider a acțiunii europene în toate colțurile Uniunii Europene și ale lumii. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule președinte. Și acum dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice și în numele uh, PPE. Are cuvântul domnul Josef. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al uh, Comisiei, dragi colegi, Consiliul European din 11 februarie a fost primul convocat și prezidat de domnul Herman Van Rompuy, pe care vreau să-l uh, salut la prima sa prezență în uh, fața plenului Parlamentului European. Stimate domnule Van Rompuy, Parlamentul European și grupul PP așteaptă multe de la noastră. Salut spiritul pozitiv și pragmatic al intervențiilor noastre de când ați fost nominalizat și uh, aprob uh, direcția pe care vreți să o imprimați Consiliul European, dar aștept de la noastră ca și de la Consiliul de Ministri uh, să înțelegeți că odată cu tratatul de la Lisabona, relațiile noastre cu noi, deputații europeni, s-au schimbat în natura lor. Suntem, uh, acum avem putere de decizie uh, egală cu a noastră și asta are doar, nu doar consecințe juridice, ci și politice. Acum vreau să intru în fondul dezbaterilor din 11 februarie și fondul este reprezentat de strategia 2020, dar sigur și uh, uh, uh, euro și politica economică și bugetară. Uh, problema insolvabilității greci, grecilor și moneda euro au fost uh, subiecte surprize la această întâlnire de la uh, Biblioteca Solve. Și vă pun întrebarea, uh, e vorba doar de o criză a Greciei sau uh, euro este obiectul unui atac, atac direct uh, al celor care nu văd cu ochi buni această instituție? A doua întrebare, trebuie să ne așteptăm ca situația în anumite țări din zona euro să se înrăutățească și abia după aceea să acționeze reacționăm așa cum s-a făcut în cazul grecilor? Dacă nu, ce s-a prevăzut pentru a ajuta uh, țările care sunt uh, cele mai expuse? Vă întreb, uh, stimate domnule președinte Van Rompuy, și dacă pun aceste întrebări, este Uh, pentru că, deși mă bucur de măsurile de solidaritate luate pe 11 februarie, am dubii asupra faptului că noi, europenii, suntem uh, realmente la înălțimea situației. Și care e situația? Dacă n-ar fi decât uh, situația din Grecia și tot am înțelege câtă nevoie este de decizii curajoase pentru a da în sfârșit monedei noastre euro expresia forței politice pe care ar trebui să o aibă. Sigur, se vorbește mult, se vorbește de guvernanță economică, de guvernanță monetară, dar am putea face uh, uh, acest lucru într-un mod mult mai simplu și mai eficace dacă am concepe și am implementa o reală coordonare la nivel bugetar al uh, țărilor membre euro. Fostul prim-ministru francez Edouard Balladur a trebuit și el să recunoască nevoia abandonării unor părți din suveranitate și asta nu e ușor pentru un francez. A pledat ca bugetele naționale a statelor euro să fie aprobate de Eurogrup înainte chiar de a fi supuse aprobării Parlamentului parlamentelor naționale. Și reiau aici această idee îndrăzneață și cer Consiliului European să o ia în considerare, să o analizeze la modul cel mai serios coordonându-și bugetele realmente, statele din zona euro se vor dota cu o anumită greutate și cu o marjă de manevră fără precedent. Această putere le-ar permite să aibă o influență determinantă în elaborarea noilor reglementări la nivel mondial, dar ar cere de asemenea și unirea forțelor europene uh, în sânul centrelor financiare internaționale unde Europa trebuie să vorbească cu o singură voce. Iau un, uh, un exemplu frapant și cred că José Manuel l-a menționat, cel de la FMI, unde drepturile de vot sunt calculate după greutatea economică a statelor. Cu acest criteriu, Statele Unite beneficiază de, uh, 67%, de 6 sau 7% din drepturile de vot, Japonia de 6%, China 3,5% și cele 6 uh, țări fondatoare ale Uniunii Europene de 18,49%. Dar dacă ne-am prezenta cu un uh, front comun, țările Uniunii Europene în ansamblul lor reunit ar avea 32% dintre voturi. Am spus bine, 32%, adică dublu practic cât Statele Unite. Iată, domnule președinte, dragi colegi, realitatea raportului de forțe în lume este aceasta. Dar pentru că lumea este încă divizată, Europa este incapabilă să își manifeste întreaga sa putere. Uh, este acest lucru uh, intolerabil. Este timpul, domnule președinte Van Rompuy, ca statele europene să deschidă ochii asupra acestei chestiuni și să înțeleagă consecințele. Necesitatea ne va obliga în cele din urmă să ne unim și să nu ne mai agățăm de aparențele suveranității economice care nu sunt decât uh, niște falsuri periculoase. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele grupului Alianței Progresive a Socialiștilor și Democraților, domnul Stephen Hughes. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor președinți. De la începutul crizei economice și sociale, mai mult de șapte milioane de oameni au devenit șomeri în Europa. La sfârșitul anului acestuia, probabil că va, vor fi mai mult de 25 de milioane de șomeri în Europa. Sănătatea economiilor noastre și a finanțelor publice pe care am, ne-am luptat atât de mult să le uh, readucem în bună ordine din, uh, din anii 90 sunt în ruine și singurul lucru pe care am reușit să-l uh, evităm până acum este colapsul complet al sistemului. Creșterea economică rămâne foarte slabă, mulți oameni și-au pierdut încrederea într-o redresare economică rapidă. Uh, acest lucru pune în pericol viitorul societăților noastre, inegalitățile se măresc între statele membre și e nevoie de o solidaritate la nivel european pentru ca uh, anumite state să nu devină uh, țintele unor speculații uh, fără milă. Um, aceasta este imaginea uh, în Europa, la acest moment în care Europa trebuie să-și reinventeze viitorul bazându-se pe, uh, pe o dezvoltare economică și socială. Ați întrebat la uh, Consiliul Informal unde vrem să fie Europa în 2020. Este o întrebare importantă dar putem să dăm uh, o răs- un răspuns la ea fără să dăm un răspuns milioanelor de europeni care simt acum acut uh, impactul crizei în viețile lor, se îngrijorează ce se va întâmpla cu viața mea mâine, voi avea un loc de muncă, voi putea să găsesc un nou loc de muncă, ce răspunsuri puteți să le dați acum? Nu pot să mă duc mâine la alegătorii mei și să le spun că nu trebuie să se îngrijoreze că avem un plan pentru 2020. Nu, eu trebuie să le răspund acum îngrijorărilor, temerilor lor și vreau să pot să le spun că vor putea să-și păstreze locurile de muncă, că vor fi create în curând noi locuri de muncă și acestea vor fi niște locuri de muncă decente, cu salarii decente. În momentul de față, politica noastră pe termen lung Um, este cea care a fost decisă de Consiliul Finanțelor din uh, decembrie. Până în 2011, uh, statele membre trebuie să-și consolideze finanțele pentru a scădea uh, deficitele publice. În același timp, însă, șomajul va crește în continuare, creșterea va fi mult prea scăzută pentru a scade șomajul. Există și alte modalități de a scoate Europa din criză, punând oamenii în centrul agendei noastre, mai ales pe cei care au fost cel mai puternic, cel mai puternic afectați de criză. Domnule președinte Van Rompuy și domnule președinte Barroso, vă rog să regândiți această strategie, așa numită strategia de ieșire, pentru că Europa are nevoie de o modalitate mai umană de a ieși din criză, bazată pe niște valori fundamentale care să ia în considerare și aspectele economice și cele sociale, ceea ce înseamnă că politica noastră macroeconomică nu poate să fie uh, focalizată doar pe consolidare rapidă, pentru că acest lucru ar însemna reduceri în, uh, la, în sectoarele sociale, în sectorul sănătății. Este o consolidare pe care nu putem să ne-o permitem. Europa ar suferi mai mult decât a făcut-o deja. Uh, refacerea ar fi foarte înceată și șomajul ar fi, s-ar întinde pe termen mult mai lung. Europa are nevoie de o politică mult mai echilibrată, mult mai socială Credem că de o astfel de politică este nevoie uh, în uh, strategia UE 2020 și aceasta să fie uh, la centrul foii de parcurs pentru 2015. Uh, trebuie să se um, să existe politici structurale în domeniul mediului și în domeniul social. Avem nevoie de cel puțin 5 milioane de noi locuri de muncă până în 2015, mai ales în economia verde. Uh, este foarte clar, la uh, uh, reuniunea din martie, acestea trebuie să fie obiectivele. Coordonarea politicilor economice trebuie să meargă mai departe de pactul de stabilitate, trebuie să asigure consolidarea fiscală a sistemelor statelor membre, combinând în același timp um, cheltuielile, uh, menținerea cheltuielilor în uh, domeniile sociale cheie, astfel încât uh, zona euro și guvernanța în zona euro să fie uh, durabilă. În uh, cooperare strânsă cu Consiliul și Comisia, trebuie să primim un plan foarte solid de guvernanță economică Uh, până la uh, Consiliul din decembrie din 2010. Domnule președinte Barroso, trebuie să regândim modul în care facem lucrurile. Dacă vrem să tragem lecții din uh, criza economică, trebuie să reacționăm cât mai repede, cu putință, pentru că aceasta este o șansă să facem Europa relevantă pentru oameni, nu doar pentru piețe. Și acest lucru poate să devină realitate numai dacă Europa, strategia EU 2020 se referă în primul rând la oameni în numele grupului meu politic, vă îndemn să faceți tot ce puteți pentru ca oamenii și mai ales cei mai vulnerabili să fie în centrul proiectului european. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Acum, în numele grupului ALDE, are cuvântul domnul Kiefer Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să trec direct la ce cred eu că e problema cea mai urgentă de azi că putem vorbi de 2020, dar avem probleme mai urgente pe ordinea de zi. E vorba de zona euro și de Grecia. Și trebuie să găsim soluții la aceste probleme. Eu cred, în primul rând, domnule președinte, și cred că trebuie să luăm o inițiativă aici în Parlament, în acest domeniu. Cred, spuneam că e important să eh, ne gândim la ce s-a întâmplat exact în Grecia Astăzi am primit informații contradictorii. Grecia spune că ne-a dat toate informațiile de care aveam nevoie, dar în același timp Comisia Europeană și Eurostat spun că nu, noi nu am primit toate informațiile necesare. În același timp, băncile de investiții, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, ne spun și minimalizează care, rolul pe care l-au jucat uh, ele în uh, această situație din Grecia. Deci cred că Parlamentul nostru, domnule președinte, are misiunea să organizeze cât mai uh, urgent posibil uh, audieri în, com- în comisiile competente pentru a afla adevărul, pentru a ști ce s-a întâmplat exact în cazul Greciei. Pentru că putem vorbi de remedii, de soluții, de reforme în Uniunea Europeană, dar în primul rând uh, dacă nu știm ce s-a întâmplat în realitate în 2008, în 2009 și înainte de asta și în cazul Greciei, atunci nu putem face nimic. Și e absolut necesar ca e, diferitele părți implicate să fie audiate în Parlament. În al doilea rând, domnule președinte, eu cred că trebuie de asemenea să rezolvăm problema datoriei grecești. Și cred că nu există aici decât o singură soluție corectă. Ieri am citit articolul domnului Soros din uh, Financial Times în legătură cu criza din Grecia și un articol al lui Joschka Fischer, cred, de acum câteva zile în presa germană și uh, acolo se spune ce spun mulți oameni, de altfel, că cea mai bună soluție este o soluție europeană pentru ieșirea din criza europeană, uh, din criza grecească, mă scuzați. Uh, Fondul monetar uh, Uh, deci să nu uh, implice costuri pentru contribuabilii europeni, dar uh, cu soluții pentru viitor. Și e și treaba Parlamentului să solicite Consiliului și Comisiei să reflecte asupra unei posibilități europene și să depășească interesele naționale ale statelor membre în examinarea unei posibilități la nivel european de ieșire din criza din Grecia. În al treilea rând, domnule președinte, Cred că cea mai importantă parte a dezbaterii e, desigur, ce să facem cu 2020. Și cred că e un foarte bun exemplu a, a, a modului cum s-a greșit în legătură cu strategia de la Lisabona care a fost prea uh, slabă și uh, decalajul dintre uh, economia germană și cea grecească s-a accentuat în ultimii 10 ani. Nu a scăzut, ci s-a mărit după strategia de la Lisabona. Asta e a treia decizie care trebuie luată de către Comisie și de către Consiliul European. Trebuie să se recunoască faptul că o deschiderea de coordonare deschisă nu a fost o metodă corectă, a fost o metodă prea slabă și că avem nevoie de un instrument mai puternic în Uniunea Europeană și acest instrument mai puternic este guvernarea europeană în Uniunea Europeană guvernarea economică în Uniunea Europeană și sper, domnule Barroso, că în câteva zile, la începutul, cred că pe 3 martie, uh, veți elabora un document în legătură cu acest lucru și cred că e o strategie mai îndrăzneață decât ce s-a spus sau nu, de unde să știu eu, la uh, summitul informal E încă, din păcate, vorba de metoda de coordonare deschisă interguvernamentală. Am îmbunătățit-o pe aici, pe acolo, am accelerat lucrurile, dar la urma urmei continuăm, continuăm cu aceeași metodă. E metoda interguvernamentală. Noi vă solicităm să faceți un pas înainte să uh, împreună cu toți actorii implicați să elaborați o propunere îndrăzneață pentru guvernare economică la nivelul Uniunii Europene, pentru că este o, un nonsens să avem o Uniune monetară pe de-o parte și să nu dispunem de o uniune economică, socială, politică, pe de altă parte. Problema cu Grecia este dovada acestui nonsens. Deci, a sosit timpul, cred eu, dragi colegi, să ne așteptăm la o propunere îndrăzneață din partea Comisiei Europene și eu sper că pe data de 3 martie Comisia ne va propune un document care va fi mult mai ambițios decât, cred eu, concluziile dezamăgitoare ale summitului informal. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc și acum. Domnule, văd că s-a ridicat cartonașul albastru. Domnule președinte, doriți să răspundeți la o întrebare? Nu. Există un cartonaș albastru. Vă rog. Domnule Verhofstadt, dumneavoastră spuneți că țările care nu aparțin zone euro ar trebui să uh, ajute uh, uh, scoaterea din dificultatea țărilor din zona euro. Asta spuneți dumneavoastră? Răspuns la intervenție fără microfon. Da, președintele, poate că pe viitorul uh, uh, apropiat va fi necesar să salvăm și Marea Britanie, pentru că am văzut că deficitul Marii Britanie este încă și mai mare decât deficitul Greciei. Uh, da, mulțumesc da, nu știu, e 4,9 12,9% din PIB, nu știu. Deci până acum, pentru moment, ă, putem spera să avem o strategie credibilă pentru zona euro și poate că nu mâine, dar va veni timpul când și Marea Britanie va fi membra zonei euro. Sunt convins de asta. Ă, mulțumesc acum din partea verzilor doamna Rebecca Harms. Pani przewodnicząca Rebecca Harms, bardzo proszę. Vă mulțumesc, domnule Buzek, domnilor președinți. Sper că uh, am reușit să trecem de uh, grădinița de, din Marea Britanie. Haideți să trecem la lucrurile serioase. Așadar, vorbim despre UE 2020 și despre Grecia tocmai datorită intervenției din partea dreaptă a acestei, acestei camere, eu cred că ceea ce ar ajuta cel mai puțin în această situație și în discuția cu privire la perspectivele Greciei este să avem o atitudine anti-Grecia, o atitudine naționalistă sau o atitudine uh, anti-europeană. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă acum uh, Ceea ce se vede foarte clar în Grecia, în această criză, este mult mai evident decât în zilele bune, și anume faptul că există niște greșeli care se fac, se repetă de multă vreme și vreau să subliniez ceea ce a spus domnul Verhofstadt. Dacă nu dorim ca această uh, situație să ia o turnură anti-europeană, atunci trebuie să discutăm și să vedem unde anume la Bruxelles există o responsabilitate, dat fiind că de atât de mulți ani există probleme în Grecia și ele au putut să fie uh, mușamalizate. Cred că, domnule Barroso, dumneavoastră aveți o responsabilitate decisivă aici și trebuie să descoperiți acest lucru, pentru că în momentul de față putem deocamdată doar să speculăm, vedem așa vârful icebergului responsabilității, dar nu vedem uh, unde, unde sunt uh, adevărații responsabili care se ascund. Uh, și bineînțeles că și în Grecia trebuie să se schimbe ceva. Aceasta este o discuție prietenească pe care o avem în uh, zona euro cu Grecia. Trebuie să aibă loc această discuție. Dacă va deveni necesar ajutorul, dacă solidaritatea europeană va trebui să uh, ia o formă concretă în acest caz, și nu vreau să exclud acest lucru, dar atunci grecii trebuie într-adevăr să facă o modificare. Uh, în acest sector public uh, ex, extraordinar de greoi, 25% uh, uh, dintre greci vor, lucrează în sectorul public. Deci e clar, e nevoie de reforme. Dar nu putem să modificăm ceva, nu se poate modifica ceva doar la, pe partea cheltuielilor, ci și partea veniturilor este și foarte importantă. Cred că domnul Papandreou, cu ideea sa de a uh, publica declarațiile de avere ale celor care câștigă foarte bine în Grecia, nu cred că este uh, greșit acest lucru. Uh, și cred că astfel se va putea face lumină asupra uh, aspectelor legate de uh, venituri la bugetul uh, Greciei, pentru că eu cred că sunt foarte multe persoane acolo care câștigă foarte bine și uh, scapă de plata impozitelor. Uh, Ehm, domnilor și domnilor, eh, cred că colegii mei vor mai spune ceva despre eurobonduri. Eu vreau să mai spun ceva legat de strategia EU 2020. Domnule Barroso, dumneavoastră nu ați vorbit deloc despre eșecurile strategiei de la Lisabona și eu cred că lipsa evaluării acestei strategii uh, este uh, un semnal uh, de rău augur pentru uh, succesul potențial al noii strategii, care, ca și în principiu, nu este vorbitorul, microfonul vorbitoarei s-a întrerupt. Președintele, dragi colegi, vă rog să respectați timpul alocat pentru că uh, dacă nu depășim timpul alocat sesiunii noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, mulțumesc. Vreau în primul rând să-i mulțumesc, domnule Verhofstadt, că ne-a reamintit de eșecul politicilor de stânga în economia britanică. Sper că colegii mei vor reuși să repare această problemă după următoarele alegeri. Uh, chiar și înainte de criza economică, Europa pierdea teren în fața principalilor competitori, creșterea noastră era mai mică și șomajul mai mare și pozițiile noastre economice erau și de comerț erau în declin, iar uh, uh, uh cota noastră de producție era mai mică. Am uh, urmat strategia Lisabona fără convingere și fără angajament și fără surprize i-a dat uh, greș. Europe 2020 ar trebui să nu meargă în aceeași direcție și mă bucur că grupul meu a făcut o propunere uh, pentru a stabili o nouă direcție pentru economiile noastre. Trebuie să recunoaștem că guvernele nu creează slujbe productive și nu cresc standardele de viață. Numai afaceri competitive și antreprenori de succes pot face asta și Statele Unite, statele membre și instituțiile Uniunii Europene trebuie să le susțină prin reducerea poverii uh, cu care se confruntă. Nu putem să ne așteptăm să avem uh, o economie dinamică dacă cerem și mai mult, punem mai multe poveri și impozite și reglementări birocratice asupra celor care generează bunăstare. Trebuie să încurajăm mai multă cercetare și dezvoltare, o îmbunătățire a educației superioare, așa cum a subliniat uh, chiar președintele Barroso. Piața internă trebuie să fie reînvigorată și să se extindă în noi domenii. Domnule președinte, cuvinte, miza nu poate fi mai mare decât este pentru eh, timp de trei eh, secole. Eh, cea mai mare putere economică a lumii a fost și cea mai liberală zona a lumii. Deci cauza prosperității economice și cea a libertății au mers mână în mână. Intrăm într-o nouă eră istorică când puterea economică ajunge în mâinile unor state nedemocratice. Acest capitalism autoritar nu se va schimba foarte repede și fără convulsii într-un capitalism democratic. Sperăm că aceste state se vor liberaliza, le încurajăm să, facem, să facă acest lucru, dar știm care sunt riscurile. Este în interesul cetățenilor noștri ca această strategie 2020 să crească standardele de viață și să creeze noi locuri de muncă și să ducă la un viitor economic mai bun pentru toți cetățenii noștri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și acum domnul Bischi, numele grupului GUE NGL. Domnule președinte, uh, în nev- la nevoie se cunoaște prietenul, așa spune proverbul. 27 de guverne din Uniunea Europeană, fiecare încercând în felul său să își salveze uh, finanțele și băncile. Ceea ce înseamnă că până acum uh, fiecare stat acumulează tot mai multe datorii și se fac reduceri de cheltuieli uh, foarte drastice pe cheltuiala cetățenilor. Ehm, sunt eh, niște expresii foarte frumoase ehm, care denumesc toate, acestea, eh, toate aceste măsuri, dar problema este că băncile, după ce au fost salvate, sunt tocmai cele care speculează împotriva bugetelor eh, statelor. În Germania, băncile au primit miliarde de euro, Hyper Real Estate și Commerzbank. Uh, au uh, afaceri în uh, Germania și sunt vinovate, sunt numite printre principalii vinovați ai crizei din Grecia, pentru că speculează cu banii oamenilor obișnuiți care nu au conturi undeva în Elveția. Nu este absolut deloc distractiv pentru mine să vă dau uh, uh, exemple negative din uh, Germania, dar în Germania un partid de guvernământ um, solicită în mod constant um, facilități, um, reducerea impozitelor, în același timp se cer uh, uh, impozite noi de către celălalt partid. Și mă tem că uh, cei afectați vor fi tocmai cei care în momentul de față de-abia reușesc să trăiască de azi pe mâine. Uh, și vorbim aici despre Germania, care este uh, lider de export, um, care și-a decuplat de ani de zile productivitatea de salarii cu consecințele sociale pe care le vedem. Această criză însă reprezintă și o posibilitate, este provocarea pentru a face, pentru a, a, a schimba lucrurile. E nevoie de un uh, salariu minim uh, reglementat prin lege. Uh, persoanele care lucrează în aceleași condiții, cu aceeași calificare, trebuie să aibă același salariu. Avem nevoie de o armonizare uh, a sistemelor uh, fiscale și mai mult decât atât, avem nevoie de o adevărată reglementare comunitară și de un control al piețelor, piețelor financiare și avem nevoie, într-adevăr, de o abordare, o politică economică și uh, financiară, uh, comunitară, coordonată, care să ia în considerare niște obiective sociale și ecologice. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Domnul Nigel Farage, din partea EFT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 președ... domnule președinte al Europei, de când așteptam ziua asta, ni s-a spus că atunci când o să avem un președinte, o să... el o să fie un gigant politic. El va fi liderul politic a 500 de milioane de oameni, omul care ne va reprezenta pe toți pe scena internațională, un om a cărui slujbă este atât de importantă, încât sigur că o să fie plătit mai mult decât președintele Obama. Mă tem că, în schimb, ne-am ales doar cu dumneavoastră. Îmi pare rău, dar după performanța pe care ați avut-o mai devreme și chiar nu vreau să fiu nepoliticos, dar, serios, uh, aveți carisma uh, unei pere și uh, aparențele unui uh, funcționar bancar. Și întrebarea pe care vreau eu să o pun este cine sunteți? Eu n-am auzit niciodată de dumneavoastră, nimeni din Europa n-a auzit de dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, cine a votat pentru dumneavoastră? și ce mecanism, da, știu că democrația nu este, nu e populară în Uniunea Europeană, dar popoarele Europei trebuie să scape de noastră. Asta e democrația europeană? Îmi dau seama totuși că sunteți competent și capabil și periculos și n-am niciun dubiu că este intenția noastră să fiți asasinul tăcut al democrației europene și al statelor naționale europene. Păreți să aveți un mare dispreț și greață față de conceptul de stat-națiune Poate pentru că veniți din Belgia, care evident este un, o țară non-existentă, o non-țară. Dar de când ați preluat conducerea, am văzut că Grecia a fost redusă la un protectorat. Domnule, nu aveți nicio legitimitate în funcția noastră și pot spune cu toată încrederea că vorbesc în numele majorității poporului britanic când spun că nu vă cunoaștem, nu vă vrem și cu cât sunteți dat afară mai repede, cu atât mai bine. Domnule președinte, spuneați că nu vreți să fiți politi- nepoliticos, uh, uh, spune președintele Buzek, și uh, prefer ca acum să continuăm cu declarațiile. Domnule președinte uh, Dol. Domnule Farage, sunteți de acord să aplicăm articolul 9 al tratatului ca să Eh, cereți, puteți cere să ieșiți din Europa și așa puteți sta liniștiți acasă. Yeah. Ok, thank you. Uh, eh, Madam, Mr. Sorry. What is point of order, please? It's possible, yeah, of course. Un, uh, solicitare de respectare a regulamentului a cerut domnul Schulz. Vă rog. Sunt foarte dezamăgit de dumneavoastră, domnule președinte Buzek. Nu este acceptabil ca în acest parlament un președinte de grup politic să vorbească, nu criticându-l politic, ci ștergând pe jos cu președintele Consiliului European. De la dumneavoastră, domnule președinte, mă aștept să, uh, să luați o, o poziție. Nu se poate ca acest uh, om să uh, calce în picioare demnitatea acestui Parlament și vreau să spun și lui Iosef Dol, nu este vorba despre ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ar fi mult mai bine ca domnul Farage să își depună mandatul dacă nu este în stare să se exprime altfel în Parlamentul European și dacă nu-i place Parlamentul European și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Schulz exact uh, cum am spus mai devreme, domnului uh, Farage, acum două luni și astăzi repet acest lucru, acest tip de intervenții care sunt uh, niște asasinări verbale ale unor persoane, sunt inadmisibile în Parlamentul nostru. Am vorbit cu domnul Farage despre acest lucru, i-am atras atenția asupra acestui fapt. Domnule Schulz, vreau să vă spun că aceasta este maniera mea de lucru, Astfel abordez eu lucrurile. Is it personal statement? Este o declarație cu caracter personal, domnule? Aveți cuvântul. You may not like. Poate nu vă place ce am spus, dar Gândiți-vă la propriul noastră comportament. Dumneavoastră, după ce irlandezii au votat nu la referendum, ați spus că grupul nostru, susținând votul împotriva uh, aderării și a tratatului, am susținut creșterea fascismului. Ne-ați spus că ne comportăm în Parlament ca naziștii lui Hitler în Reichstag. Uh, uh, am fost numiți uh, reduși mental. Nu puteți, cereți o astfel, nu puteți să vă comportați numai dumneavoastră așa. Președintele Buzek, domnule Ferege, aceasta nu este o declarație personală, îmi pare foarte rău, aceasta nu a fost o declarație personală, Pute trebuie să păstrăm ordinea și să respectăm regulile Parlamentului. The next. Președintele Buzek, următorul vorbitor este domnul Frank Vaneke în numele uh, membrilor non înscriși. Domnul Frank Vaneke, Asta și mai nazist. Mulțumesc. Iată ce dezbatere avem aici la Bruxelles, care este capitala Belgiei. E bine, poate că în acest context economic am putea să uh, definim Belgia ca Grecia de la Marea Nordului, pentru că uh, după Grecia și după Italia, vedem că Belgia are cel mai mare procentaj al datoriei publice. Uh, Belgia este bolnavul Europei și nici măcar nu pot spune, după cum a spus uh, uh, fostul uh, prim-ministru, domnul Verhofstadt, în ce uh, privește acest că după ce s-a întâmplat cu bugetul Belgiei, văd că domnia asta dorește încă să mai dea lecții Greciei nu putem face față, nu putem ieși din criză cu și mai multă datorie publică. Faimoasa propunere a domnului Verhofstadt a unei guvernări europene va trebui uh, plătită, prețul acesta va trebui suportat de cineva. Uh, iată, tocmai astfel de decizii ne-au dus la criză, decizii europene, uh, pentru că criteriile de la Maastricht uh, sau ale pactului de stabilitate să fie aruncate la gunoi pe spezele cetățenilor noștri E vorba aici de o încăpățânare europeană care ne obligă să, să, să, să ni se, practic, ni se, ni se vără pe gât Turcia, nici nu mai ținem cont de geografie. Cetățenii europeni trebuie să plătească pentru o țară care nici măcar nu aparține Europei. Iată, eu spun soluția nu, nu este Europa, soluția este ca fiecare să-și asume uh, responsabilitatea la nivel național. Și asta e tot. Mulțumesc. Mulțumesc și acum uh, uh, ceilalți vorbitori scris pe listă. În primul rând, dau cuvântul doamnei Votman cu două minute. Uh, președinte, domnule președinte Buzek, domnule președinte Barroso, domnule președinte Van Rompuy, mă bucur foarte mult, noi ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi astăzi. Ați demonstrat prin poziția adoptată că aveți ambiții, că vă bazați pe tratatul de la Lisabona și pe valorile din acest tratat. Strategia UE 2020 este vitală pentru a asigura uh, poziția de actor global al, a Uniunii Europene. Domnule președinte, știți prioritățile uh, societății, uh, economiei de piață, ecologice și sociale. Vorbim aici despre toate elemente, dar mai ales despre IMM-uri, pentru că ele sunt motorul care vor reuși să revigoreze economiile noastre. Nu vorbim doar de comerț și de servicii, vorbim despre industria europeană. Această industrie trebuie să fie ajutată să revină pe picioare, să devină competitivă la nivel global. Vorbim despre Uh, produse alimentare cu, de o înaltă calitate, pentru ca să putem uh, să fim competitivi la nivel internațional și pentru acest lucru avem nevoie de niște IMM-uri care să utilizeze tehnologii durabile, să utilizăm uh, bazinul, rezervele de cunoștințe care există, pentru că economiile noastre trebuie să fie construite pe, o, pe un fundament foarte solid. Avem nevoie de reforme în ceea ce privește cheltuielile publice în statele membre. E adevărat, domnule președinte. Eh, <clears throat> strategia de la Lisabona era mult prea vagă, era mult prea multe obiective, mult prea generale și eh, o lipsă de coordonare. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este cum vă veți asigura că angajamentele vor fi îndeplinite când eh, avem nevoie de niște în orientările uh, Uh, cu, privind, uh, cu privire la subsidiaritate din Tratatul de la Lisabona. Vă mulțumesc! Doamnă, acum dau cuvântul doamnei Marita Ulfskog, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult. Conform cifrelor comisiei, 8 milioane de europeni trăiesc sub pragul de sărăcie. Asta nu este o situație decentă. Și asta este și un obstacol în calea dezvoltării avem uh, domn precum uh, domnul Nigel Farage aici în uh, Parlament, care își exprimă tot felul de idei, în timp ce Europa este în criză și avem nevoie să discutăm despre problemele reale ale Europei. Domnului Farage ar trebui să îi se impună să-și respecte timpul și să nu fie lăsat să facă asemenea afirmații. Trebuie să ne uităm la strategia europeană pentru 2020 și e foarte important să înțelegem ce presupune aceasta? Vorbim de coeziune socială și de dezvoltare drept precondiții ale creșterii economice. De exemplu, trebuie să evoluăm cât către o societate durabilă, sustenabilă și uh, că vom crea uh, locuri de muncă bazate pe economia verde. Trebuie să ridicăm Europa din Uh, groapa crizei, avem nevoie de un nou deal, de un new deal verde, să creăm noi slujbe verzi, să ne concentrăm în special pe energii uh, regenerabile și Comisia trebuie să facă mari eforturi pentru a opri excluderea socială și pentru a încerca să întărească pozițiile partenerilor sociali, pentru că nu vrem să uh, vedem că sindicatele sunt amenințate, lucrurile trebuie să se schimbe și primul pas trebuie să deschidem dezbaterea în legătură cu așa numita directivă pentru privind detașarea angajaților care este numită de alții directiva dumpingului salarial. Președintele întrerupe vorbitorul. Următorul vorbitor, un minut 30, doamna Eck, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Europa 2020 a trebuit să uh, crească potențialul uh, cetățenilor Uniunii Europene. Deci noi trebuie să acționăm în beneficiul cetățenilor noștri și pentru viitorul copiilor noștri. Nu trebuie să uităm asta. Fără îndoială, strategia de la Lisabona a fost un eșec pentru că a vrut să includă totul. A avut o abordare prea uh, largă și atunci s-a pierdut punctul central Eh, și sigur că nu s-au mai putut atinge scopurile ambițioase care fusese stabilite. Pentru ca strategia 2020 să fie mai eficientă, trebuie să schimbăm paradigma. Trebuie să eh, țintim câteva zone specifice cu o creștere economică durabilă. Eh, noi suntem unicul organism direct ales al Uniunii Europene, acum avem puterea de decizie, deci vom avea un cuvânt de spus în strategia 2020. Pentru a ne asigura uh, de caracterul deschis și legitim al acestei strategii, Consiliul ar trebui să includă uh, uh, Parlamentul în pregătirea acestei strategii. Pentru deschidere și transparență, Uh, deschiderea și transparența sunt instrumente cheie în implicarea publicului și în evitarea crizelor din domeniul finanțelor publice, uh, pentru ca să nu mai trecem prin situația aceasta prin care am trecut. Toți arată, uh, dau vina pe Grecia, dar știm că există și alte țări care mm, au falsificat statisticile financiare. Deci Grecia nu e singurul care trebuie, singura țară care trebuie arătată cu degetul. Reamintiți-vă, că ce e adevărat pentru cetățeni e adevărat și pentru guvernanți. Uh, libertatea uh, aduce posibilități reale și acum, uh, dar aduce și responsabilitate. Și sigur că e, a sosit momentul ca toate guvernele Europei să-și asume responsabilitatea. Mulțumesc la da, Lamberts din partea verzilor. Domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sunt de acord cu ideea de a reduce numărul obiectivelor strategiei 2020 cu condiția ca aceste obiective reduse să fie ambițioase. Ambițioase în ce privește reducerea amprentei noastre ecologice, deci nu e vorba doar de eh, lupta împotriva eh, încălzirii climatice, și cred că cifrele uh, actuale de reducere cu 20% nu sunt suficient de ambițioase, nici 30% nu sunt suficient de ambițioase. În al doilea rând, lupta împotriva inegalității și reducerea sărăciei în Europa, așa cum este ea envizajată acum, nu reprezintă un obiectiv uh, suficient. Avem nevoie de obiective ambițioase în ce privește cercetarea, educație, inovare, obiective ambițioase în ce privește crearea de locuri de muncă, dar aceste obiective, s-a spus deja, trebuie să fie măsurabile și constrângătoare, fie printr-un sistem bonus malus, fie altfel, dar avem nevoie oricum de rezultate. În al doilea rând, nu uh, vom avea aceste rezultate fără două ingrediente absolut indispensabile. Mai întâi o puternică reglementare a piețelor și uh, uh, ce spunea domnul Van Rompuy în legătură cu uh, supervizarea piețelor și poziția Consiliului ne îngrijorează foarte tare. În al doilea rând, domnul Dol a spus uh, uh, că va fi nevoie de abandonarea suveranității statelor, mai ales în domeniul fiscal. Și aici mă întreb ce poziție are PPE-ul, pentru că fără o convergență fiscală puternică nu vom putea reechilibra finanțele noastre publice pe de-o parte și nu vom putea să ne bazăm uh, fiscalitatea pe, fund, uh, pe un fundament durabil. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc acum domnul Swinburne pentru meu din partea ECR. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că susțin direcția în care merge strategia EU 2020, mai ales în această perioadă de criză economică. Trebuie să existe în Europa avantaje competitive. Trebuie să utilizăm toate instrumentele eh, disponibile, mai ales în domeniul cercetării și dezvoltării, pentru a crea o valoare adăugată europeană. Ar trebui să prioritizăm uh, Uh, completarea pieței interne de bunuri și servicii și să avem o abordare ambițioasă pentru crearea unei piețe uh, inovatoare. Avem nevoie de în, să impulsionăm în cercetarea și în universități și în uh, companiile private pentru ca să fim lideri în industrie și tehnologii inovatoare. Totuși trebuie să fim vigilenți, să nu avem legislație care să um, îngrădească aceste procese creatoare. Avem nevoie de o legătură între cercetarea academică și cea care poate fi pusă în practică și trebuie să îmbunătățim uh, de asemenea fondurile pentru cercetare și inovare, trebuie să reducem uh, povara administrativă, mai ales pentru IMM-uri și micro-întreprinderi. Avem nevoie de uh, achiziții publice care să, fie, să funcționeze mai ușor, și avem nevoie de o strategie UE 2020 focalizată pe inovare și pe utilizarea acestei expertize. Mulțumesc, domnul Nicolaus Huntis. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, în Grecia vor avea loc uh, greve, mișcări sociale importante, mai ales în sectorul public, dar și în sectorul privat. Uh, iată, Uh, lucrătorii nu sunt satisfăcuți de măsurile dure luate de guvernul grec la sugestia Comisiei și la sugestia Consiliului European. Așadar, putem vedea că Consiliul European nu a luat măsuri în favoarea economiilor uh, mai uh, vulnerabile și, și nu a uh, afectat uh, speculanții ca și cum nu ar fi existat pactul de solidaritate. Uh, deci în loc să admită că tratatul de Lisabona reprezintă un faliment total, acum uh, pregătește o strategie pentru 2020 ca o consecință a acestui nou tratat. Grecia este, văd că acum joacă rolul de țap ispășitor. Uh, și eu vreau să spun că poporul grec, dar și toate popoarele Europei, Uh, se vor opune instituțiilor europene, după cum și s-a întâmplat ce se va întâmpla ce, s-a, se va întâmpla ce s-a întâmplat în Argentina acum câțiva ani. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Domnul, Pascas, este semnificativ, dragi colegi, că la 20 de ani de la căderea zidului Berlinului vorbim despre strategia 2020. De fapt, este Europa uh, lui 20 și 20. Eu vreau să susțin prioritățile principale ale acestei strategii, uh, cunoaștere, inovare, o societate competitivă cu o economie durabilă. Sugerez să mai adăugăm două priorități, dezvoltarea infrastructurii și o politică energetică eficientă. Când vorbim despre siguranța energetică drept uh, una dintre principalele priorități ale Uniunii Europene, trebuie să vorbim despre diversificarea surselor de energie și ar trebui să nu uităm proiecte cum ar fi uh, Via Baltica sau Rail Baltica, care sunt importante nu doar pentru Lituania. Cred că dezvoltarea unei noi strategii trebuie să presupună evaluarea uh, cauzelor care ne-au împiedicat să uh, îndeplinim obiectivele strategiei Lisabona, ca să avem sarcini mai realiste pentru noua strategie și să acționăm cu, la termene precise. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Sosa Wagner, un minut. Domnule președinte, cred că această criză reprezintă și o oportunitate de a face progrese, asta cu hotărâre și cu convingere înspre crearea unei Europe puternice. Și în această Europa puternică, ne, va trebui să ne gândim la o uh, coordonare îmbunătățită, dar trebuie să vedem și ce anume activități uh, vor trebui coordonate. Însă, până la urmă, important este să ieșim dintr-o stare de paralizie, de imprecizie. Uh, sigur că până când nu vom trece la o integrare financiară europeană, nu vom avea decât uh, de suferit. Vor trebui emise euro-obligațiuni pentru a fi luate uh, măsuri practice trebuie să insistăm în, în direcția unei uh, mai bune la nivel european. Vă spune doamna președinte. Domnule Langen, vă rog, uh, rămâneți în fața microfonului. Sau, așa, rămâneți, vă rog, la locul 40 și uh, sperăm că tehnicianul ne va ajuta, pentru că nu se aude traducerea. Acum e ok? Domnule Langen, mergeți, vă rog, înapoi la locul 40. Colegii noștri de la partea tehnică încearcă acum să rezolve problema, pentru că vrem să-l auzim pe domnul Langen. Ați văzut, avem o problemă tehnică, am avut și până acum o mică problemă cu traducerea, așteptăm puțin. Nein, das. Äh, Herr Langen kann in der Zwischenzeit schon üben, wie es ist, am, Mikrof am Mikrofon zu stehen. So. Între timp, domnul Langen poate să exerseze puțin discursul în fața microfonului închis. Stați liniștit că nu vi se taie din timpul de vorbire. Avem vreo veste de la cei de la tehnic? Da, acum se ocupă de problemă, e bine atunci. Uh, nu o să ne punem întrebarea de ce totul uh, se prăbușește atunci când domnul Langen dorește să vorbească. Pe 40, vă rog să încercați microfonul acolo. Încă o dată, vă rog, încă o dată. A, uite, aici funcționează microfonul. Bun, toată lumea aude traducerea? Da. Doamnă președinte, domnilor președinți, vă mulțumesc și celor de la tehnic le mulțumesc strategia 2020 uh, trebuie să fie, trebuie să aibă succes dar pentru ca ea să aibă succes, trebuie să fie uh, pusă în aplicare altfel decât strategia de la Lisabona. Și, în contrast cu ceea ce a spus antevorbitorul meu, eu cred că nu obiectivele au fost greșite, ci, din potrivă, statele membre nu s-au ținut de reguli, nu au respectat regulile. Iar Comisia a fost mult prea slabă uh, atunci când uh, a pus, uh, a, atunci când a venit vorba de impunerea strategiei. Uh, Acum aveți însă o nouă comisie, aveți un nou mandat și puteți să îmbunătățiți lucrurile, puteți să readuceți dinamica în Europa, să uh, susțineți tehnologia, să nu vorbim doar despre redistribuirea veniturilor, ci din potrivă să reușim să uh, fim competitivi față de celelalte regiuni din, uh, uh, din lume și să nu mai discutăm, uh, pentru că alte regiuni nu discută atâta despre redistribuirea uh, uh averii din potrivă, se ocupă foarte clar de treaba pe care o au de făcut pe piață. Sper că veți rezolva aceste probleme. Eu sper că lucrurile se vor îmbunătăți. Uh, din cât uh, am văzut documentul, mi se pare că mentalitatea e una de continuare a Uh, ceea ce s-a făcut până acum, nu am văzut niște idei noi, nici, nici de la Comisie, nici de la Consiliu nu am primit niște idei noi, dar avem nevoie de o noire a gândirii noastre. Trebuie să uh, redefinim condițiile cadru, trebuie să vorbim despre uh, climatul ultimilor ani, trebuie să susținem, să promovăm tehnologiile, Uh, comisia, care ca organ colegial nu poate să reprezinte interesele fiecărui uh, comisar în parte, ci din potrivă trebuie să luați inițiativa de conducere în Europa. Să știți că noi suntem uh, întru totul alături de dumneavoastră și numai astfel vom putea să transformăm strategia EU 2020 într-un succes, nu prin poziția fără curaj pe care ați avut-o până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Langen. Următorul vorbitor, domnul Lefol, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte Barroso, domnule Van Rompuy. Aș vrea mai întâi să spun că în ce privește strategia 2020, toată lumea este de acord în ce privește obiectivele acesteia. Problema continentului nostru astăzi este că este dintr-o criză gravă și caracteristica sa este că avem o creștere economică extrem de slabă, dacă nu chiar negativă. Asta necesită așadar o, o schimbare de atitudine politică și o asumare a responsabilităților. Și asta pentru mine are două obiective. Mai întâi, cum ne organizăm politic? Și aici aveți în posturile noastre două responsabilități majore, și anume să uh, procedeți la o coordonare a politicii economice. Este absolut necesar să fi, e necesar să fixați, fixați obiective și instrumente pentru a le realiza. Și în al doilea rând, a doua prioritate este și o întrebare, pentru că realizați obiective într-o politică publică și astăzi Europa se confruntă cu această dilemă. Statele au deficite importante și cu cât e mai mare deficitul, cu atât mai greu uh, este să aibă capacitatea de a relansa creșterea economică. Deci cum ieșim din această dilemă? Este întrebarea pe care vă pun și ea se bazează pe două elemente. Care sunt liniile directoare pe care le veți apăra, pe care le veți promova în momentul discutării perspectivelor bugetare cu statele membre? Și în al doilea rând, sunteți capabili să uh, Uh, vă gândiți la inovații care să permită băncii europene de investiții ca și Berdului să-și asume mai multe responsabilități și, de ce nu, uh, și Europei ca să poată să împrumute și să finanțeze această necesitate absolută și anume reluarea creșterii economice. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare este doamna Gular, un minut și jumătate. Mulțumesc. După strategia de la Lisabona, iată că acum avem strategia 2020. Să, oare să fie vorba doar de, un, de o simplă schimbare de nume sau sau de o schimbare de direcție? Mă adresez domnule, domnului Barozo. Uh, ascultându-vă astăzi, domnule Barozo, evocând pe drept cuvânt numărul de săraci din Uniunea Europeană sau necesitatea de a dezvolta regulament, regulamentele financiare, mi-a spus ce păcat, domnule Barozo, că n-ați fost uh, președinte al Comisiei în ultimii cinci ani, pentru că ați fi putut să faceți multe, mai mult decât ne propune astăzi, decât ne propuneți astăzi. Astăzi spuneți că din cauza crizei ne-ați putut acționa da, mă rog, haide să nu mai pierdem timpul cu asta. Eu mă întorc cu speranță spre domnul Rompui, întâi urându-i bun venit, mai amabil decât au făcut alții până acum. Noi contăm pe dumneavoastră, domnule Van Rompuy. Poate să fie un paradox, domnule uh, Van Rompuy, dar pe dumneavoastră contăm noi pentru a relansa o Europa care să fie, pe drept cuvânt, comunitară. Dumneavoastră proveniți dintr-o țară care știe ce înseamnă cuvântul comunitar. Uh, și înțelesul, gen, interesul general. Și dacă veți acționa în acest sens, vă veți bucura de sprijinul Parlamentului. Cred că strategia 2020, haideți să nu ne lăsăm înșelat de, înșelați de cuvinte, pentru că dacă cuvintele au un sens, trebuie să ne gândim mai ales pe termen mediu, să ne gândim la nivel global și dincolo de naționalisme. Mă alătur domnului Lamberts, membrii Consiliului pentru Supravegherea Financiară, nu ne oferă în, acest, în acest moment o mare viziune uh, uh, europeană, ci doar uh, ei au ambele uh, picioare pe frână. Eu uh, uh, Mă bucur că ați uh, menționat acest obiectiv al Uniunii Economice și Monetare. Trebuie consolidată disciplina, solidaritatea și să reamintim Consiliului că dacă există probleme în Grecia, asta se întâmplă uh, parțial din vina grecilor, dar și din cauza lipsei de solidaritate europeană. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Butikofer, un minut și jumătate e foarte ușor să ai obiective frumoase. Fiecare facem acest lucru la începutul anului. Ne fixăm niște obiective frumoase. Acestea însă pot să rămână un vis, pot să fie o predică sau pot să devină o agendă. Și acest lucru depinde de întrebarea cine, ce, când, cât de mult, în ce măsură. Acestea sunt întrebările la care trebuie să răspundem în mod concret și acesta se aplică la agenda UE 2020. Domnul Dol a uh, subliniat foarte clar care este punctul central al acestei dezbateri. Și care este acesta? Suntem pregătiți să renunțăm la parte din suveranitatea națională în uh, Uh, politica economică sau mai bine vrem să renunțăm la coeziunea Uniunii Europene, să renunțăm mai bine la euro, să renunțăm mai bine la uh, toate realizările noastre pe care le-am obținut în decurs de decenii. Aceasta este alternativa, este una dramatică. Aș fi vrut să aud și din partea acelor din uh, uh CDU, conservatorii din Germania, pentru că uh, aceștia sunt cei care nu au dorit să uh, obțină aceste uh, realizări, care au stat în fața acestora. Și eu aș dori nu doar ca președintele Consiliului să vină și să ne spună liniștit că vrem să uh, facem niște progrese, ci vreau ca Comisia să-și asume împreună cu Parlamentul angajamentul concret de a conlucra în mod foarte concret pentru a avea Uh, o adevărată guvernanță europeană, să nu fie doar o strângere de mână între doamna Merkel și domnul Sarkozy, ci din potrivă să existe o adevărată conducere uh, împreună a Europei. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Angurakis, un minut. Äh, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Dacă astăzi trebuie să discutăm uh, despre rezultatele acestui summit informal, Uh, dumneavoastră știți că în Grecia toți lucrătorii se află astăzi în grevă pentru că condamnă măsurile luate de guvernul uh, grecesc, dar și la nivelul uh, Uniunii Europene, și de către guvernele de centru stânga și de uh, centru dreapta. Aceste măsuri sunt uh, într-adevăr impopulare și uh, în ce scop? Pentru a garanta câștigul marilor monopoluri. În acest mod se încearcă terorizarea tuturor cetățenilor Uniunii Europene uh, pentru a uh, continua o tendință antipopulară. Iată, după cum spuneam, au existat greve, s-a mobilizat lumea, au fost manifestații. Domnule Barozo, dumneavoastră văd că nu luați act de acest lucru, dar vă rog să vă reamintiți că uh, toate sindicatele, nu numai în Grecia, ci și din alte țări europene, au participat la aceste uh, manifestații. Aici se încearcă, sigur, întotdeauna să se uh, salveze profiturile marilor întreprinderi, asta pe spezele lucrătorilor onești. Mulțumesc și următorul eh, are cuvântul domnul Borghezio. Un minut. Mulțumesc. Eh, deci se exprimă aici solidaritatea față de Grecia, dar de fapt s-a dorit doar să se impună o politică rigidă de austeritate către țările, statele membre ale Uniunii Europene. Domnul Van Rompuy, la conferința de presă, a spus că ideea e să se stabilească un fel de dictatură a Uniunii Europene, transformând eh, Consiliu cu put, uh, într-o instituție cu puteri din ce în ce mai mari față de statele membre. Înainte de uh, summit, The Independent a spus că se trimisese o scrisoare statelor membre spunând că membrii Consiliului sunt responsabili de strategia economică și în guvernul lor și ar trebui să facă același lucru la nivelul UE. E vorba de o coordonare politică uh, pe care doar Consiliul poate să o elaboreze cu o strategie europeană. Consiliul European e foarte ambițios, vrem să jucăm rol de ghid și a spus că iată de aceea, a spus Rompul că de aceea a, spus, a propus ca Consiliul să se reunească în fiecare uh, lună. A, acestea sunt intenții imperiale. Există un proiect pe, teritor- pe coridoarele uh, Comisiei. Se cere ca 80% din uh, datoriile uh, uh, la nivel de state membre să devină datorii la nivelul Uniunii Europene. Se face o campanie pentru un super guvern economic și aceasta riscă uh, să transforme nu doar Grecia, ci toate cele 27 de state membre în protectorate. Mulțumesc că ați depășit timpul. Următorul este domnul Mölzer, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană are această uh, strategie post-Lisabona, însă își fixează niște obiective care nici măcar nu pot fi verificate. Uh, se dorește creșterea competitivității uh, Europei eu cred că pentru acest lucru este nevoie de o uh, infrastructură bine uh, pusă la punct, de uh, o bună aprovizionare cu energie, de o bună pregătire a uh, profesioniștilor, uh, nu de o piață care să fie invadată de oameni plătiți prost și care să lucreze la fel de prost cred că acest lucru ar trebui să se întâmple și în noile state membre, mai ales în această perioadă de criză în care tot mai mulți oameni sunt șomeri uh, sau trebuie să se mulțumească cu slujbe uh, foarte prost plătite. Competitivitatea uh, pe piața muncii nu ne aduce foarte mult. În Uniunea Europeană există regiuni care sunt foarte uh, slabe, uh, unde trebuie să fie, uh, care trebuie să fie susținute, sprijinite cu fonduri nu putem să reducem aceste fonduri, pentru că uh, avem nevoie nu de o centralizare, avem nevoie de o revenire la nivelul național. Europa în 2020 nu poate să fie un maraton al competitivității și să uh, ducă la un exod al uh, întreprinderilor private. Uniunea Europeană are șansă uh, să se profileze, să se profileze ca și uh, fortăreață împotriva globalizării și această șansă trebuie să o folosească. Următorul vorbitor este domnul Mauro, două minute. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al Consiliului, poate că dumneavoastră nu sunteți atât de cunoscut, asta după cum spune domnul Farage, dar eu știu că idealurile dumneavoastră au, și-au rădăcinile în tradiția și cultura europeană și eu vă stimez și vă respect pentru aceasta. De aceea dați-mi voie să fac un comentariu la intervenția dumneavoastră, la comentarea dumneavoastră foarte rațională și fac o comparație cu lumea fotbalului uh, viziunea pe care aveți dumneavoastră asupra rolului dumneavoastră mi se pare uh, uh, comparabilă cu cea a unui mijlocaș care face ordine în jocul unei echipe de fotbal. după, și după ce s-au schimbat regulile prin tratatul de la Lisabona, Uh, poate că e mai greu să dăm gol, adică să, să ne îndeplinim obiectivele. Și în lumina acestui exemplu, eu cred că Parlamentul are misiunea să riște mai mult decât ceilalți jucători. Să fie ca un jucător cu fantezie, un atacant, un creator de joc, uh, bazându-se pe noile reguli, pentru a crește capacitatea ofensivă a echipei și a pune pe ipoteticul nostru centru înaintaș, adică Comisia Barroso, în situație de gol. Ce se va întâmpla dacă nu vom uh, urma acest plan cu care eu sunt de acord? Probabil că ne vom închide în apărare și ne vom da un autogol împotriva intereselor cetățenilor noștri. Și din acest motiv vă solicit, domnule președinte, să susțineți uh, noul rol de lider al Parlamentului, să nu-l vedeți ca pe un obstacol, ci ca pe o oportunitate, pentru că toți împreună avem misiunea să acționăm în împrejurări uh, istorice, avem un rol istoric și sunt sigur că dumneavoastră sunteți uh, omul potrivit pentru a ne conduce. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Lopez Aguilar, un minut și jumătate. Doamne președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Comisiei, al Consiliului, dacă vorbim despre strategia 2020, Vorbim, de fapt, despre strategia post-Lisabona, dar trebuie să vorbim și despre modul în care strategia de la Lisabona a dat greș. Este o strategie care a fost menită să asigure creșterea economică și stabilitate, dar ea nu a avut succes pentru că nu am putut garanta sustenabilitatea nici din punct de vedere financiar, nici de mediu, nici din punct de vedere social. am, uh, n-am făcut altceva decât să construim o Europa monetară, dar nu am reușit să construim în general Europa cu o, o uniune monetară coordonată și uh, acompaniată de uh, stimulentele fiscale necesare. Um, Europa trebuie în continuare inventată. În acest moment, în Europa, Uh, muncitorii, angajații, sindicatele nu trăiesc bine și de asemenea și alte uh, cele mai uh, defavorizate straturi ale societății. Acești oameni sunt îngrijorați de stabilitatea modelului european de până acum, pentru că el nu duce la bunăstare socială și nici la coeziune socială. La Consiliul Informal din 11 februarie, Ați uh, încercat să discutați ce vreți să faceți la oaltă pentru a întări Europa? Am, uh, am ascultat președintele Consiliului în exercițiu, domnul Zapatero, vorbind despre uh, solidaritate socială și l-a vorbit chiar despre un pact social pentru Europa care va duce la Europa uh, mai sustenabilă din punct de vedere uh, al mediului și social. Următorul vorbitor, domnul Lambert, un minut. Doamna Lambert, mulțumesc, domnule președinte. Domnul Baros uh, a vorbit mai devreme despre faptul că vrea o strategie ambițioasă. Și este adevărat că sunt unele părți în documentul UE 2020 care sunt ambițioase Totuși, cifra privind reducerea gazelor cu efect de seră nu e ambițioasă, este ridicolă, nu ne va duce acolo unde vrem să ajungem. Ar trebui să examinăm o cifră de 40% până în 2020. Dar, sigur, problema nu e de doar de climat, ci de disponibilitatea resurselor și de utilizarea lor cu eficiență sporită. multe lucruri din această strategie parcă le-am mai văzut, mai ales în uh, principiile legate de creșterea economică, care este văzută ca un fel de scop și nu ca un indicator, deși ea n-ar trebui să fie un scop în sine. Uniunea are multe zone în care încearcă să decupleze creșterea de transport, energie și altceva și alte subiecte și de mult este decuplată de crearea de locuri de muncă. Deci hai să nu mai spunem că automat creșterea economică va crea locuri de muncă. Și nu trebuie să ne uităm numai la reducerea sărăciei, ci și la reducerea inegalităților. Pentru că acestea sunt beneficiile reale și trebuie să ne asigurăm că instituțiile financiare care subminează scopurile uh, ambițioase pe care le avem să fie penalizate. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Caras, două minute. Doamnă președinte, domnilor președinți, domnule președinte al Consiliului și al Comisiei. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru scrisoarea pe care ne-ați trimis-o. Pot să vă spun că principiile care se regăsesc în acest document și valorile uh, sunt uh, principii și valori pe care le susțin 100% ne-ați spus astăzi că sarcina dumneavoastră este aceea de a readuce uh, lângă proiectul european pe toți uh, liderii europeni. Uh, strategia Lisabona nu era greșită. Problema a fost că obiectivele din aceasta nu au fost puse în aplicare în fiecare stat membru. Activitatea dumneavoastră va consta în coordonarea între statele membre pentru pentru a uh, coordona activitățile acolo unde competențele Uniunii Europene, Comisiei Europene nu sunt suficiente. Ați spus că piața nu este suficientă, nu avem nevoie de uh, o avem nevoie de o economie socială de piață, avem nevoie de o uniune politică, nu doar de una economică. Și avem nevoie de o strategie Europa 2020 care să ne aducă aceste elemente. Europa 2020 nu este un scop în sine. Europa 2020 este instrumentul pentru a face ceea ce trebuie să facem ca răspuns la criza economică și socială. Da, avem nevoie de mai multă coordonare în politica bugetară, în politica fiscală, în politica economică, în politica de cercetare, în politica de educație. Avem nevoie de acestea pentru că nu putem să creștem competitivitatea doar cu, uh, uh, prin politica noastră economică. Și de aceea statele membre trebuie să pună în aplicare legislația cu privire la micile întreprinderi. Micile întreprinderi trebuie să fie pe primul loc. Domnule președinte al Comisiei, avem nevoie de, o, de un studiu care să uh, ia în considerare toate consecințele uh, crizei economice, nu doar în domeniul bancar. Avem nevoie de o schimbare a sistemului care să ia în considerare sistemele de asigurare socială, nu doar băncile și uh, finanțele uh, private. Avem nevoie de o coordonare mai puternică, de o uh, strategie de ieșire uh, coordonată, astfel încât strategia EU 2020 să fie de succes. Acum are cuvântul domnul Sercas, un minut și jumătate señora presidenta. <clears throat> señor presidente. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, mulțumesc domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei. Eh, mie îmi place muzica pe care am auzit-o în această după amiază și sper să, asta să se traducă în realitate și săptămâna viitoare, să văd și o partitură corespunzătoare, pentru că asta va însemna că vom fi înțeles cu toții că putem să ne stabilim eh, obiective și putem să ne alegem singur viitorul nu există determinism în materie economică. Și există o voce care se exprimă în favoarea uh, cetățenilor noștri, viitorului nostru și asta este vocea noastră. Sigur, uh, economia ne impune limite, dar ne dă și mijloace să acționăm. Noi trebuie să fim în slujba societății și uh, nu, nu trebuie să fim în slujba uh, economiei. Avem nevoie de strategii și pe termen lung, nu doar pe termen scurt. Uh, am avut, sigur, în trecut o creștere economică importantă, însă asta pe baze speculative. Pe baze care nu au ținut cont de justiție, de dreptate, de echitate, de protecția mediului, de generațiile următoare. Așadar, domnule președinte, sper că săptămâna viitoare uh, vom vedea o ordine de zi uh, ambițioasă care să insiste pe durabilitate, pe compatibilitatea elementelor economice cu cele sociale și ecologice. Acum aș vrea să mă refer la dimensiunea socială. Ehm, temerile cetățenilor sunt deluate în considerare. Există oameni care sunt victimele acțiunilor piețelor financiare care au distrus economia reală. Speranța cetățenilor este ca să punem limite acțiunilor acestora speculative și cetățenii doresc o viziune pentru excelență și nu o uh, revizuire a uh, neambițioasă a normelor sociale. Mulțumesc. President, eh, Stimate domnule președinte, domnule președinte, în primul rând, criza în care se găsește economia europeană este atât de profundă încât în această situație așteptăm niște propuneri concrete. Propuneri concrete care să meargă în direcția celor formulate de atât de mulți uh, colegi aici. Guvernanța economică la nivel european a fost solicitată de Parlament de atâtea ori. Vă rog să ne faceți o propunere. Cum putem să partajăm riscurile în ceea ce privește supraîndatorarea, astfel încât Grecia să nu rămână singură sub uh, presiunile um, economice? Uh, ceea ce a solicitat uh, uh, Consiliul Econ, uh, Comisia Econ. Nu doar țările care au deficite trebuie să fie pedepsite, ci din potrivă toate țările care au ex Um, excedente și acestea trebuie să fie uh, implicate. Avem nevoie de o activitate foarte eficace împotriva uh, concurenței fiscale. S-au făcut deja propuneri în Parlamentul European. S- dumneavoastră acum trebuie să veniți cu niște propuneri concrete să le puneți pe masă în fața noastră. Mulțumesc, domnul Odi. Acum două minute. Domnule președinte al Consiliului European, uh, domnule președinte al uh, Comisiei Europene, dragi colegi, în fine, ați ajuns printre noi, uh, domnule președinte al Consiliului, bine ați venit. Primele mele cuvinte uh, vor sublinia imensa decepție pe care am avut-o față uh, de faptul că n-ați venit de la 1 decembrie și până acum să vă prezentați în fața aleșilor popoarelor europene. Domnule președinte, suntem oameni politici, nu putem face politică fără democrație și uh, Uh, referendumul francez din 2005 sau cel irlandez, au fost uh, manifestări ale democrației. Oamenii au fost consultați și ne-au spus că nu sunt împotriva Europei, ci că au sentimentul că Europa se face fără ei și împotriva lor chiar. Mulțumesc așadar Angelei Merkel, care era în locul dumneavoastră în 2007, și lui uh, Nicolas Sarkozy, care au readus uh, Uh, popoarele în sânul reconstrucției europene prin tratatul de la Lisabona și care au creat funcția înaltă pe care o ocupați. Trebuie să înțelegeți, domnule președinte, că nimic nu se va face fără cetățeni și fără reprezentanții lor, mai ales uh, uh, Parlamentul trebuie să înțeleagă că nimic nu se va face fără state, deci fără șefii de state și de guverne. Să venim acum la fondul chestiunii. Popoarele europene suferă din cauza turbulențelor planetare care se derulează sub ochii noștri. Uh, trebuie să dați sens, să stabiliți direcția, să convingeți Consiliul European că Europa nu este o problemă, ci soluția, că Europa acționează și protejează. Care este viziunea dumneavoastră a lumii uh, privind locul Uniunii Europene? Uh, puteți uh, susține o nouă strategie europeană, mai ales în ce privește noua guvernanță economică de care avem nevoie și în ce privește crearea noului serviciu de acțiune externă. Domnule președinte, Uniunea Europeană are două picioare. Unul este reprezentat de state și de guverne, celălalt de uh, popoare. Noastră trebuie să fiți numărul unu, nu numărul doi, dar trebuie să aveți capacitatea de a antrena statele într-o uniune politică de care va depinde, de fapt, viitorul Uniunii Europene. Sunteți un om de de calitate, domnule președinte, să nu aveți, parte, să nu aveți teamă de popoare și de reprezentanții acestora. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Cofrerati, un minut și 30. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În definirea unei strategii pe termen mediu, Uniunea Europeană va trebui să țină cont de efectele crizei economice, care astăzi uh, penalizează această parte a lumii și nu doar aceasta și să țină conștient și de limitele, desigur, care au uh, dus la rezultatele modeste ale precedentei strategii, cea de, cea de la Lisabona din 2000. Criza ne oferă indicații precise în ce privește dezvoltarea și uh, șomajul, uh, sau, mă rog, uh, eliminarea șomajului. Eu cred că e necesar să ținem cont de aceste obiective, dar pentru asta trebuie să avem instrumente de reglementare și supraveghere a sistemului financiar și al băncilor uh, ca să nu apară din nou condițiile negative uh, care uh, ne-au afectat atât de dur. Noi trebuie să avem la dispoziție investiții importante pentru inovare, cercetare și formare ales dacă dorim să ne îndreptăm spre economia reală, dar pentru că aceste mari, investimente să, mari investiții să fie posibile, uh, trebuie să existe euro obligațiunile și trebuie să existe uh, un sistem de sancțiuni și de premii pentru realizarea obiectivelor uh, economice. Apoi va trebui să punem la punct poliții de redistribuire uniformă, atât în ce privește fiscul, cât și salariile. Adaug că e nevoie de o politică industrială coordonată pe filiere pentru a apăra structura productivă și uh, de fabricație istorică uh, europeană și va trebui să relansăm și dialogul social, desigur, ca element al coeziunii și al uh, combaterii pericolelor șomajului de lungă durată cu care ne confruntăm astăzi. Mulțumesc și următoarea e doamna Del Castillo pentru două minute. Eh, <clears throat> eh, doamnă președinte. Domnule președinte Van Rompuy, domnule președinte Barroso, care nu mai este aici. Oricum, uh, m-am bucurat să vă văd uh, împreună aici. M-am bucurat să văd că vă focalizați amândoi eforturile asupra aspectelor fundamentale ale strategiei Uniunii Europene pentru următorii 10 ani. Este foarte important acest lucru. Am fost foarte interesată să ascult ceea ce ați avut amândoi de spus despre strategia viitoare. Se pare că sunteți de acord asupra acestei strategii. Ar trebui să fie una viabilă, una fezabilă, și ar trebui de asemenea să fie evaluată constant pentru a putea să vedem dacă obținem rezultatele scontate, dacă se fac progresele pe care le dorim. Acest, acest lucru este o modificare fundamentală față de strategia de la Lisabona. Aș dori să subliniez doar un singur lucru, și anume piața internă. De mai mult de 20 de ani, piața internă a Uniunii Europene Uh, este încă în formare, suntem în întârziere, mai avem multe de făcut pentru până să ajungem la o piață internă veritabilă a tuturor sectoarelor, mai ales sectoarele noi, piața digitală. Dar și în alte sectoare vedem o fragmentare atât de mare, atât de multe bariere uh, încât uh, economia europeană nu funcționează așa cum trebuie Uh, pentru ca să avem uh, competitivitatea pe care ne-o dorim pentru a avea creșterea economică și uh, ocuparea forței de muncă. Domnule Van Rompuy, domnule Barroso, avem nevoie de multă energie politică. Fără de aceasta nu putem, nu vom putea să obținem ceea ce ne dorim. Avem nevoie de conducerea dumneavoastră, iar dumneavoastră sunteți cei răspunzători. Eu contez pe dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Următorul vorbitor este domnul Bulman. Un minut și 30 de secunde. Doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, dragi colegi și colege. Vreau să vorbesc foarte precis în legătură cu două puncte. Primul punct. Avem această strategie promițătoare 2020? Nu! Nu avem niciun fel de strategie. Și vă spun de ce. Dacă dumneavoastră cei de la comisie spuneți, sau dacă statele membre spun că facem rapid uh, consolidarea bugetului și apoi ne ocupăm de economie și ocuparea locurilor de muncă. Acesta este un calcul care nu va ieși bine. Dacă nu ne credeți, atunci citiți uh, avizul uh, femeii de ieri pentru că încă nu avem încă o creștere economică serioasă, uh, ne trebuie o strategie integrată în care uh, dacă vom uh, pune aceste aspecte în centrul ei, nu avem nicio șansă să depășim criza și nu avem niciun fel de răspuns pentru statele care uh, sunt uh, acum în dificultate. Există unele state care au făcut mai multe greșeli decât altele, dar dacă ne uităm la analizele experților, atunci vedem că cel puțin jumătate din uh, uh problemele Greciei sunt, de fapt, vina speculanților. Speculanți care nu au fost reglementați uh, de atâta vreme. Comisia nu a reglementat situația în ceea ce privește fondurile speculative care acționează în uh, Grecia și în alte țări, nu doar în uh, zona euro, ci și în afara zonei euro. Avem nevoie de niște reguli foarte clare și trebuie să acționăm acum. Mulțumesc, domnule Bulman. Următorul, următoarea vorbitoare, doamna Gheori, două minute. Mulțumesc foarte mult, președinte, colegi, în calitate de membru al Troicii, în calitate de membru uh, al delegației maghiare, vreau să-mi exprim uh, uh, recunoștința pentru activitatea noului președinte și pentru hotărârea cu care și-a început activitățile Uh, rămâne să vedem cum va funcționa uh, biroul, uh, instituția președintelui Consiliului European în această perioadă de criză și de aceasta va, deveni, va depinde foarte mult credibilitatea instituțiilor europene. Venind din fosta Europa comunistă, am o oarecare reticență față de planuri pe termen prea lung. Dați-mi voie să comentez puțin totuși instituția dimensională. Trebuie să Uh, dimensiunea instituțională. Trebuie să decidem uh, cui se adresează noua noastră strategie. Dacă ne adresăm cetățenilor europei pe care vrem să câștigăm față de partea proiectului european și cu care vrem să colaborăm, vom crea o Uniune mai puternică, mai competitivă și în acest sens trebuie să uh, acționăm conform spiritului uh, Tratatului de la Lisabona și să implicăm complet Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Dezbaterea de astăzi nu este un uh, substitut uh, al dezbaterilor care trebuie să aibă loc în toate instituțiile acestei instituții. În ce privește substanța propunerii, cea mai importantă parte trebuie să fie crearea de locuri de muncă. Numai uh, așa putem avea succes cum vom realiza acest lucru nu știm deocamdată. Uh, probabil este nevoie de mai multă coordonare economică, dar cred că ar trebui să ținem seama de următorul lucru uh, de următorul principiu. Dacă un lucru funcționează, nu îl repara. Uniunea Europeană uh, poate deveni mai puternică prin intermediul politicilor comunitare ar fi uh, incorrect să nu realizăm obiectivele de coeziune prin această strategie și această strategie nu ar trebui să fie benefică doar unor indivizi sau companii, ci întregii Europe, tuturor regiunilor, tuturor țărilor. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că strategia reflectă uh, realitățile din statele membre. Următorul uh, vorbitor, doamna Podimata, două minute și jumătate. Mulțumesc, uh, doamna președintă. Discuția de astăzi este una foarte interesantă și privește strategia 2020 pentru Europa, însă știm cu toții în cadrul summitului din februarie, uh, primul plan l-a avut problema grecească. Știm că acest summit extraordinar s-a încheiat printr-o declarație a șefilor de stat și guvern, uh, oferindu-se o, o susținere politică Greciei. S-a vorbit de inițierea unor acțiuni pentru a se stabiliza euro și e clar, uh, Grecia nu a cerut ajutor economic de la Uniunea Europeană, dar reamintesc că guvernul și primul ministru uh, din Grecia au, solicit, au subliniat de mai multe ori. Grecia nu solicită bani. Nici Germaniei, nici Austriei, nici nimănui nu cere ajutor pentru a-și plăti datoria. Grecia își va limita datoria pe baza propriilor eforturi cu propriile măsuri care deja au fost anunțate. Domnule Verhofstadt, nu e adevărat că Grecia nu a furnizat instituțiilor europene toate uh, elementele uh, toate informațiile necesare. Sigur că din potrivă, Grecia s-a comportat cât se poate de corect. Și da, aș, oare de ce doar autorităților grecești li s-au solicitat uh, clarificări și informații suplimentare? Uh, pentru că e vorba de o procedură urmată de multe state membre ale zonei euro încă din anii 80. Știm, uh, lucrurile acestea, lucrurile acestea le știm foarte bine. Grecia nu solicită bani solicită altceva, un lucru care ar trebui să fie evident, nu doar pentru că face parte din zona euro, dar mai ales pentru că e membra Uniunii Europene. Solicită un sprijin de ordin politic, solicită, solicită solidaritate, solicită încrederea dumneavoastră, o, o, un sprijin care să nu rămână doar pe hârtie, ci să se și concretizeze în realitate. și uh, să nu uităm de această solidaritate imediat ce ieșim din sălile de ședință. Grecia solicită tuturor statelor membre să nu încurajeze uh, speculațiile financiare prin criticele pe care le exprimă. Grecia a, obținut, a anunțat deja măsură, măsuri, după cum spuneam, sper că vă, va obține și rezultate, deci haideți să nu compromitem eforturile țării mele, haideți nici să nu adoptăm politica struțului să nu ne ascundem capul în nisip. Noi știm că uh, prin Grecia s-a dorit, uh, s-a țintit de fapt zona euro. Aceasta a fost adevărata țintă, deci noi dorim să apărăm cu adevărat zona euro. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vreau să vă informez că astăzi avem doar 5 minute pentru procedura Catch the Eye. Avem un minut pentru fiecare vorbitor și am primit deja 30 de solicitări de luarea cuvântului. Ceea ce înseamnă că nu mai are niciun sens să mai cereți uh, cuvântul. Vă rog să înțelegeți. Următorul vorbitor este domnul De Castro. Un minut. președinte, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot să nu manifest uh, amărăciunea și amărăciunea întregii Comisii pentru Agricultură, a cărei președinte sunt, pentru că nu s-a făcut nicio referire la filiera agroalimentară în strategia 2020. E absurd ca strategia pe următorii 10 ani propusă de Comisie să nu includă și tema centrală a provocării privind siguranța alimentară, uh, creșterii economice și menținerea locurilor de muncă în zonele rurale. Cum e posibil, doamna președinte, să ne gândim la o uh, Europa ecologică și durabilă, fără să ne dăm seama că 45% din întregul teritoriu european e gestionat de agricultori? Cum e posibil să nu ținem cont de cele aproape 30 de milioane de persoane care uh, lucrează în agricultură, uh, lucrători pe care trebuie să-i protejăm înainte să ne ocupăm de crearea de noi locuri de muncă, trebuie să apărăm locurile de muncă existente. Vă reamintesc că agricultura furnizează o serie de servicii esențiale, hrană, biodiversitate, peisaj, mediul înconjurător, Uh, sigur, are un rol uh, social și economic teritoriul rural. Inclusiv președinția spaniolă a repetat cu tărie necesitatea de a, lua, a avea o politică agricolă comună și puternică. De aceea, iată, de, uh, sunt uh, îngrijorat de această lipsă foarte gravă și sper că Parlamentul va, o va putea corecta. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul și sing- ultimul vorbitor este doamna Iaconsari, nu și jumătate. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum uh, avem de-a face cu o China și o India care sunt giganți economici. Și cred că, în special, uh, dezvoltarea Indiei va avea un impact mare asupra noastră în Europa și din acest motiv, exact din acest motiv, avem nevoie de un nou ritm, de o nouă deschidere pe care strategia UE 2020 ne poate da. Uh, avem nevoie de politici economice comune, politici fiscale și trebuie să identificăm uh, slăbiciunile pe care le avem, să investim în uh, inovare și în crearea de locuri de muncă. Două întrebări. Cum vom încerca în viitor să controlăm implementarea tratatelor, dată fiind uh, situația din Grecia și cum vom uh, încerca să vedem că se respectă pactul de stabilitate? Cum ne vom asigura că această strategie va fi mai bună și mai de succes decât strategia Lisabona de care statele membre nu s-au sinchisit? Așadar, avem cinci vorbitori. Dacă reușiți să vă încadrați în sub un minut, poate putem să dăm cuvântul mai multor persoane. Domnul Marinescu acum. Mulțumesc, doamna președintă domnule Președinte al consiliului uh, mă bucur că sunteți uh, prezent uh, aici cu noi. nu înțeleg graba cu care se încearcă o decizie de către consiliu fără o consultare serioasă cu parlamentul european. avem nevoie de strategia două mii douăzeci pentru că tratatul de la lisabona nu și a arătat eficiența. dar documentele care circulă sunt generale nu aduc elemente clare referitoare la viitoarele provocări. un exemplu este dimensiunea socială problema socială a europei este îmbătrânirea accentuată a populației, precum și lipsa de înaltă calificare pentru lucrători. în aceste condiții, alocarea a mai puțin de doi din produsul intern brut pentru cercetare dezvoltare inovare reprezintă o primă eroare care trebuie rapid rectificată. cercetarea dezvoltarea Uh, ar putea să se bazeze pe parteneriatele public private i pe încurajarea oamenilor de afaceri să investească în laboratoare i institute de cercetare pentru a descuraja migraia materiei cenuii către statele unite sau japonia. următoarea vorbitoare am să încerc să fiu succintă. Îmi pare foarte rău că președintele Comisiei nu mai este alături de noi, dar mă bucur că este aici comisarul responsabil cu cooperarea interinstituțională. Și eu consider că pentru ca strategia UE 2020 să aibă succes, este foarte important să uh, ne gândim la necesitatea ca instituțiile să uh, concureze între ele și în același timp să coopereze pentru a crea instrumente fără de care nu putem să implementăm măsurile care sunt necesare. Cred că este foarte important să scăpăm odată de aceste egoisme naționale, să le transformăm în responsabilități naționale și la nivel european de asemenea, pentru că fără o abilitate de a discuta despre armonizarea politicilor sociale, politicilor fiscale, nu vom putea să atingem Uh, obiectivele noastre, nu vom putea să îndeplinim sarcinile legate de obiectivele economice, sociale și nu vom reuși să facem Uniunea Europeană competitivă în lume. Domnul Stas, dacă domnul Stas nu este aici, atunci domnul Daf are cuvântul. Mr. Um, President, I'm most grateful. Mulțumesc, doamnă președinte. Și, domnule președinte, vă sunt recunoscător pentru că v-ați uh, uh, descris fișa postului. Însă, Nu înțeleg încă exact. De ce nu doriți să răspundeți întrebării mele parlamentare? Așadar, v-aș solicita să vă răzgândiți în legătură cu abordarea dumneavoastră în legătură cu problema întrebărilor adresate de parlamentar. De asemenea, mă scuz pentru uh, prestația sub orice critică a lui Nigel Farage și permiteți-mi să vă garantez că marea majoritate a deputaților din Marea Britanie vă vor trata cu mare respect. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Papa Nicolau. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ultima vreme, ă, toată lumea se uită la Europa și mai ales la Grecia. În întreaga lume există acum această criză economică, care nu este o problemă serioasă doar în Grecia, ci și în alte țări. Și alte țări au probleme economice și financiare grave. Suntem într-o criză cum nu am mai văzut până acum Uh, s-au întâmplat uh, lucruri foarte rele în multe țări și cred că este foarte important, dragi colegi, să știm că Grecia nu este uh, uh la marginea falimentului. Grecia nu va cădea în abis și nu a solicitat asistență financiară. Nu. Grecia a spus avem nevoie de susținere politică. Grecia a cerut solidaritatea celorlalte state membre în cadrul Uniunii Economice și Monetare. Despre asta este vorba. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Țicău. Vielen Dank, Frau Präsident la începutul anului rata omajului a ajuns la zece iar deficitul bugetar în multe state membre a crescut. cetăenii europeni ateaptă soluii imediate la provocările fundamentale actuale schimbările demografice schimbările climatice criza economică i financiară. uniunea europeană trebuie să investească cu prioritate în în crearea i meninerea locurilor de muncă în educaie sănătate agricultură i în infrastructurile de transport i energie. uniunea are nevoie de o strategie sustenabilă în domeniul energiei i de o infrastructură de transport modernă sigură i eficientă. trebuie să investim în măsuri de eficienă energetică atât pentru locuine cât i pentru modernizarea instalaiilor industriale putând genera astfel peste două milioane de noi locuri de muncă până în două mii douăzeci de asemenea reducerea emisiilor poluante înseamnă modernizarea instalaiilor industriale de pe teritoriul uniunii europene i nu delocalizarea industriei europene în tere ări. nu în ultimul rând îmbătrânirea populaiei i scăderea ratei natalităii impune reformarea sistemelor sociale pentru a asigura un trai decent pentru toi cetăenii uniunii europene. mulumesc. Mulțumesc. Această dezbatere este acum închisă. Domnul Șefcovici, reprezentantul Comisiei, are cuvântul. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, am depășit puțin timpul și domnul președinte Barazu a trebuit să plece, avea alte obligații, dar um, sunt onorat să pot răspunde în numele domniei sale și în numele uh, Comisiei. Aș dori să încep prin a vă mulțumi tuturor pentru această dezbatere fascinantă, iată, din care s-au desprins idei foarte interesante și pentru uh, sprijinul și entuziasmul pe care l-a arătat față de strategia UE 2020. Fără sprijinul dumneavoastră, această strategie nu se va bucura de succes vă pot asigura de faptul că Comisia va da dovadă de îndrăzneală această strategie 2020 va pune pe prim plan cetățenii, reducerea sărăciei și ocuparea. Eu, de asemenea, vă pot asigura că am învățat lecțiile necesare din strategia de la Lisabona și de aceea ne vom concentra asupra unui număr mai mic de ținte, de scopuri și vom îmbunătăți cu siguranță guvernarea. Comisia este încurajată de interesul puternic și sperăm și de sprijinul puternic al Parlamentului European și de asemenea de sentimentul de urgență din Consiliul European, dar e foarte clar că atmosfera de astăzi este diferită decât cea de acum 5 ani când noi am discutat parametrii strategiei de la Lisabona la vremea aceea. Dar avem nevoie să acționăm, să facem mai multe, să se implice și ă, cei de la nivel local, regiunile, dar și toți oamenii ă, în această strategie, ca cetățenii noștri să nu vadă în ea doar un alt exercițiu administrativ, ci o încercare să îmbunătățească viața noastră a tuturor în toate țările și regiunile Europei. Și aș dori să vă solicit, stimați membri ai Parlamentului, să ne ajutați în această sarcină noastră, să nu lansăm o competiție între instituții, ci să ne concentrăm pe prioritățile noastre comune și să uh, venim cu rezultate concrete. În cadrul acestei strategii UE 2020 am dorit să introducem trei Uh, sisteme uh, clare uh, bazate pe o mm, economie inteligentă, comprehensivă și exhaustivă și ecologică. Sigur, am vrea să eliminăm obstacolele în calea dezvoltării economiei europene. Am dorit să ne concentrăm mai mult pe educație, pe formare, pentru ca forța de muncă din Europa să își păstreze competitivitatea de care are nevoie și pe care o merită Europa această strategie va fi uh, conectată cu uh, pactul de stabilitate și de creștere, pentru că, sigur, uh, acestea sunt elemente cheie pentru stabilitatea economică. Astăzi se vorbește mult despre Grecia. Eu aș dori să vă asigur că a existat un consens în uh, statele membre din zona euro care s-au angajat să, se, uh, să acționeze hotărât și coordonat pentru că avem nevoie de stabilitate în zona euro, iar Comisia va conlucra cu autoritățile din Grecia și va monitoriza implementarea de către acestea a recomandările. O misiune a Comisiei cu Banca Centrală Europeană și cu uh, susținere tehnică de la FMI Uh, va evalua uh, ce măsuri suplimentare trebuie să mai ia Grecia, dacă va fi cazul. Și sigur că avem uh, instrumentele pentru a asigura stabilitatea financiară în zona euro, dacă va fi nevoie. Asta înseamnă ca membrii zonei, Comisia și Banca Centrală Europeană să acționeze și suntem gata să punem la punct cadrul european pentru o acțiune coordonată, dar sigur că trebuie să acționăm pas cu pas. Acum, Grecia este cea care trebuie să acționeze adoptând reformele și măsurile necesare. Cred eu că suntem gata să acționăm hotărât bazându-ne pe această strategie 2020. Și vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului președinte al Consiliului, domnul Fan Rompuy. Vă rog. Domnule președinte, dragi colegi, mă bucur că am avut această dezbatere, mă bucur că am acceptat invitația dumneavoastră pentru a veni aici, chiar la începutul discuției asupra strategiei 2020, pentru că suntem, de fapt, abia la începutul discuției. Uh, vom, uh, am, am, tocmai am avut o discuție pe 11 februarie, va fi Consiliul de primăvară la sfârșitul lui martie și vom finaliza strategia 2020 sau strategia pentru uh, locuri de muncă și pentru creștere economică în iunie. Deci avem în fața noastră o întreagă perioadă pentru a face schimburi de idei și pentru a uh, hotărâ definitiv cursul de acțiune. Mă bucur de această ambiție europeană pe care am găsit-o aici în această după-amiază. Mă bucur de această ambiție și de înțelegerea urgenței uh, reprezentate de această strategie pe care am văzut-o aici. Și există o intervenție față de care nu am decât dispreț, dar nu vreau să spun nimic mai mult. În ce privește strategia economică, fac distinția între trei perioade. Prima perioadă este perioada pe care încă o trăim și anume acea crizei financiare și a tuturor consecințelor acesteia și permiteți-mi să utilizez uh, un alt limbaj decât cel pe care l-am auzit astăzi de-a lungul dezbaterilor. Și dați-mi voie să mă explic. Voi folosi de asemenea un limbaj pozitiv în legătură cu Uniunea Europeană, pentru că uh, imaginați-vă că sunt și lucruri pozitive care s-au petrecut în ultima vreme. Am uh, tras învățămintele din uh, criza, care s-a, marea criză din anii 30. Acum suntem la un an după o mare criză și în 2010 majoritatea țărilor vor avea o creștere pozitivă. În anii 30, să nu uităm, criza a durat mult mai mult, până la sfârșitul deceniului 3. Uh, de ce avem această creștere pozitivă? Pentru că s-au luat măsuri, pentru că s-au luat măsuri de salvare a instituțiilor financiare, nu pentru că le iubim atât ca instituții financiare, ci pentru că fără ele nu există economie. S-a uh, implementat o politică monetară inteligentă, s-au injectat lichidități în economie, lucru care nu s-a întâmplat în timpul crizei din anii 30 pentru 16 țări uh, s-a creat, în ciuda tuturor problemelor, o zonă de stabilitate monetară. În anii 30 se practica devaluarea de, devalorizarea competitivă a monedelor. S-a făcut o politică bugetară riscantă, uh, folosindu-se deficitele bugetare pentru a stimula economia Acum am făcut diferit față de anii 30 pentru a ne întoarce cât mai repede posibil la echilibru bugetar. Și adaug, am, s-a salvat piața noastră internă, care sigur nu este perfectă și care trebuie aprofundată și întărită, și domnul Monti ne va face propuneri concrete în acest sens, însă nu s-a căzut în protecționismul practicat în anii 30. Cu alte cuvinte, am tras anumite concluzii și am învățat anumite lecții din criza pe care am trăit-o. Și merg un pic mai departe. Datorită Uniunii Europene s-a născut uh, grupul G20 și am luat inițiativa, printre alții, de a crea acest embrion de guvernare mondială. Pentru prima dată, marile put- marile puteri, atât cele noi cât și cele vechi, s-au uh, adunat la oaltă pentru a combate criza într-un mod poate imperfect, dar vom continua pe acest drum. Așadar, Europa, Uniunea Europeană, nu poate fi uh, pusă mereu în defensivă. Există și lucruri foarte pozitive în legătură cu ea. Acum, trebuie să abandonăm această strategie. Uh, trebuie să avem ceea ce se numește strategia de, strategia de exit și trebuie să găsim un echilibru între uh, uh, abandonarea prea rapidă a stimulentelor bugetare și întoarcerea uh, la un echilibru bugetar pe termen mediu care este extrem de necesar pentru a finanța sistemul nostru de pensii, sistemul nostru de securitate socială sau sistemul uh, de sănătate. Așadar, trebuie să găsim un echilibru uh, și pactul de stabilitate și de creștere ne dă mijloacele de a realiza acest lucru, pentru că nu cere o întoarcere imediată la echilibru bugetar, ci ne cere ca pas cu pas, pas cu pas, să ajungem mai întâi la o etapă intermediară și apoi, uh, pe termen mediu, la un echilibru bugetar. Uh, cred că este nevoie să ducem o politică înțeleaptă. În ce privește strategia Lisabona, îi cunoaștem uh, cu toții uh, handicapurile, dar să nu uităm totuși că această criză economică și financiară a perturbat total implementarea agendei Lisabona. Dar, sigur, au existat uh, și lacune, nu mai trebuie să le enumerăm aici pentru că sunt bine cunoscute. Ce vreau să spun este următorul lucru. Cu siguranță e nevoie de mari reforme sau de reforme semnificative și aceste reforme importante, semnificative la nivel european, dar și pe plan național, vor uh, cere să se facă anumite alegeri bugetare și nu uh, din întâmplare în concluziile la scrisoarea de care ați luat cunoștință am uh, cerut să se lege discuția bugetară în cadrul său juridic al pactului de stabilitate să fie totuși legată de reforme economice. Pentru că dacă se spune că trebuie făcut mai mult pe domeniul de cercetare și dezvoltare, asta înseamnă că vor trebui prevăzute aceste lucruri în bugetele naționale și în perspectivele financiare ale Uniunii Europene. Asta cere să se facă anumite alegeri în termeni bugetari. O altă consecință a alegerilor pe care le vom face este că tot ce se propune ca obiectiv nu e întotdeauna un obiectiv moale, soft. Ar putea să fie și obiective tare, obiective dure. Și atunci va apărea momentul dificil. Pentru că există o, o nevoie de reformă și după aceea există implementarea, executarea reformei și uh, N-am auzit acest lucru aici, dar în afara acestui Parlament se, cere, se cer pe plan european măsuri dure, măsuri de reformă dură, dar când mă duc în țările membre văd puține rezultate ale acestor reforme. Așadar, e nevoie de o poziție coerentă. Nu doar Uniunea Europeană va implementa aceste reforme. Aceste reforme pot fi încurajate, incitate, ghidate, dirijate, dar la nivel național se vor face cele mai multe reforme. Și atunci e vorba să existe și o voință politică puternică pentru implementarea acestor uh, reforme. Angajamentul politic este cel mai important. Se spune adesea, trebuie mai, mult, uh, mai multe măsuri constrângătoare, obligatorii. Dar trebuie să reflectăm. Am făcut nu puține propuneri și cred că sunt mai inteligente decât măsurile constrângătoare. Însă și pactul de stabilitate, care are suficiente măsuri constrângătoare, n-a reușit nici măcar acesta să uh, facă uh, anumite țări să își uh, respecte angajamentele, să uh, mențină ordinea. Deci metoda nu este totul, metoda nu rezolvă totul, metoda fără angajament politic nu valorează nimic. Și în ce privește strategia economică, Înțeleg că unii spun că trebuie mai multe constrângeri, dar tratatul de la Lisabona, în ce privește liniile directoare economice, nu prevede așa ceva. Uh, eu știu foarte bine că tratatul acesta nu prevede sancțiuni, penalități, măsuri negative uh, în ce privește implementarea sau lipsa de implementare a Uh, liniilor directoare economice. Uitați-vă la articolul 121 dacă vreți să uh, vă convingeți. Așadar, angajamentul politic și la nivel european și la nivel național sunt cruciale și fără acest angajament politic nu se va face nimic. Un ultim cuvânt în legătură cu Grecia. Cred că uh, am lansat mesajul potrivit. S-a transmis uh, un mesaj de responsabilitate din partea guvernului elen, care trebuie să gestioneze o situație extrem de dificilă, o situație pe care, de asemenea, a moștenit-o. Uh, guvernul elen ia măsuri curajoase, ne-a comunicat pe 11 februarie că dacă măsurile actuale nu se vor dovedi suficiente pentru a ajunge la o reducere a deficitului până la 4% din PIB în 2010, atunci se vor lua măsuri suplimentare și noi ne-am angajat la mai multă monitorizare, nu doar asupra inițiativei Comisiei Europene, dar și cu ajutorul Băncii Centrale Europene și chiar uh, cu ajutorul expertizei Fondului Monetar Internațional. Deci cred că am uh, delimitat, am încadrat foarte bine aspectul de responsabilitate. Există, bineînțeles, uh, dacă e necesar, și un element de solidaritate. Grecia a spus că nu va face apel la acesta, dar noi am prevăzut două mesaje. Pe de o parte, un mesaj de responsabilitate și pe de alta, un mesaj de solidaritate dacă va fi necesar. Bineînțeles că trebuie să tragem învățămintele din ceea ce s-a întâmplat în Grecia în ultimii ani. Trebuie uh, să fim la nivelul zonei euro mai proactivi atât în ce privește colectarea datelor statistice, cât și în politica uh, ca atare. E vorba de o provocare de a implementa mai mult politica de coordonare. Așadar, fiecare criză este o provocare. Din fiecare criză trebuie să tragem învățăminte. E bine, o vom face așa cum am tras și lecțiile, cum am tras și învățămintele crizei din anii 30, vom trage și învățămintele crizei financiare. Mai multă reglementare, mai mult control al bonusurilor, uh, mai multă politică bancară și vom trage toate lecțiile și din, vom învăța toate lecțiile și din experiența Greciei și altor țări. Uh, stimați colegi, voi încheia. Cred că am uh, simțit aici aceeași ambiție, aceeași voință politică de a implementa o politică, o strategie economică care să fie la înălțimea dificultăților pe care le avem astăzi. Și așa cum au spus mulți dintre dumneavoastră, ne găsim astăzi într-o situație uh, în fața unei responsabilități colective, nu în fața unei responsabilități a uneia sau altei persoane. O responsabilitate a tuturor instituțiilor europene și a tuturor statelor membre. Dacă nu reușim să fim la înălțimea situației, nu ne vom salva modelul social și ne vom pierde poziția în lume. În acest spirit am venit aici în această după amiază și în acest spirit îmi voi continua activitatea. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. A fost o mare onoare să vă auzim în uh, plenară. Uh, în Grecia avem o expresie pentru cei care își asumă uh, îndatoriri atât de dificile, care în traducere înseamnă că trebuie să aveți un cap de fier pentru ca să puteți să faceți față tuturor dificultăților cu care veți avea de-a face. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că ați fost alături de noi. Dragi colegi, Avem acum prevăzute declarații ale vicepreședintelui Comisiei cu privire la conferința Consiliului pentru Drepturile Omului ale ONU, al ONU de la Geneva din 1-26 martie. Începem acum dezbaterea în numele Consiliului.